morning, dear friends. Bună dimineața, stimați colegi. Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Ar trebui să ne începem ședința. Întrucât ordinea de zi este cât se poate de aglomerată. Avem și o întâlnire a coordonatorilor de la 12.30. De asemenea, vom avea o votare electronică începând cu ora 11. Iată de ce vă propun să începem și să fim cât se poate de atenți la timp. Adoptarea ordinii de zi. Trebuie să vă spun că există câteva schimbări. Punctul numărul 4. Protejarea monedei euro împotriva falsificării. Mm, doamna McIntyre, uh, doamna raportor, a solicitat amânarea acestei discuții la următoarea întâlnire libe. Punctele 5 și 12 au fost inversate raportul Kirchhope în ce privește statisticile uh, referitoare la um, și uh, Prezentarea domnului Ilka Leitinen din partea Frontex se va derula la 11.20. Trebuie să vă anunț de asemenea amânarea voturilor pe data de 5-6 noiembrie 2012 în Comisia uh, Libe ce privește raportul asupra cadrului multianual pentru Agenția Europeană a Drepturilor Fundamentale pe 2013-2020. Raportor doamna Zdancova și de asemenea raportul domnului Coelho, care va actualiza subiectul uh, migrația către sistemul SIS-2. Dacă nu aveți obiecții la aceste schimbări ale ordinii de zi, ordinea de zi este adoptată. Acum, anunțuri din partea președintelui. Îi urăm bun venit domnul David Sassoli, care este membru supleant în comisia noastră, înlocuind-o pe doamna Catarina Navadalova. De asemenea, așa cum s-a hotărât în reuniunea coordonatorilor, următorii colegi sunt raportori. Domnul Marian Jean Marinescu, raportor pentru acordul între UE și Moldova, în ce privește acordarea vizelor. Claude Moraes este raportor pentru acordul între Uniunea Europeană și Ucraina în ce privește acordarea vizelor. În ce mă privește, am fost numit raportor pentru raportul Lupta împotriva fraudei în interesul financiar al Uniunii la nivel penal. Domnul Petru Luhan a fost numit raportor pentru avizul documente cheie de informare pentru produsele de investiții. Acum, haideți să aprobăm procesul verbal al ședinței anterioare. Nu sunt obiecții. Atunci Acestea sunt adoptate. Și putem trece la primul punct substanțial de pe ordinea de zi, ținând seama, așa cum am spus, că punctul 4 de pe ordinea de zi, raportul McIntyre, a fost amânat pentru ședința viitoare. Iată de ce discutăm acum despre statistici uh, europene și îi dau contul domnului Kirchhoff. Mm, domnul Ashworth îl reprezintă pe um, domnul Timothy Kirkhope, care nu este prezent. E vorba de statisticile europene de securitate față de criminalitate. Propunerea a fost deja dezbătută în comisie în mod uh, intens, în special cu raportorii din umbră. și, în special, probleme de metodologie și de costuri ale acestei propuneri au fost uh, discutate. Acum vom asculta prezentarea domnului Ashworth în numele raportorului domnul Kirchhoff și vom stabili apoi termene pentru amendamente. Domnule Ashworth, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă confirm că, din păcate, domnul Kirchhoff nu poate fi prezent astăzi Colegul McIntyre dorea să citească acest raport, dar trebuie să vă spun că în ultimele două zile uh, este suferindă, deoarece a avut un accident și și-a rupt piciorul. Iată de ce am fost de acord să mm, prezint această uh, scurtă informare din partea domnului Kirchhoff și citesc din raportul dumnealui. Dumnealui salută ocazia de a avea o nouă dezbatere înainte de uh, votare pentru a-și exprima viziunea în calitate de raportor și uh, um, să prezinte explicațiile pentru această propunere. După discuții intense cu ceilalți raportori și din întâlnirile cu Comisia Europeană și cu Eurostat, și după ce a organizat o întâlnire cu Eurostat și ceilalți raportori din umbră, a devenit limpede că, în calitatea noastră de legislatori, nu vedem care este valoarea adăugată care ne-ar stimula să ducem mai departe această propunere. Statistici comparabile și fiabile sunt o necesitate pentru a acționa în mod eficace și a implementa deciziile în um, acest domeniu. Sunt de acord că statisticile pot alcătui un temei solid pentru a uh, ținti cât mai bine uh, viitoarele documente legislative europene și pentru a putea compara, preveni și uh, lua act de diversele acte de criminalitate în statele membre. Totuși, cu un buget de 12 milioane de euro, raportorul spune că este convins de um, valabilitatea acestei propuneri. Ameliorarea metodologiei însă uh, este pe, la ordinea zilei. Ancheta uh, este una oarecum subiectivă și statisticile referitoare la criminalitate pot fi cu ușurință um, interpretate greșit. Răspunsurile de tip emoțional astfel de întrebări și uh, punerea sub semnul întrebării a adevărului anumitor uh, răspunsuri, indiferent de clauza de confidențialitate, uh, pune de asemenea probleme în ce privește drogurile. Sau uh, posesia de arme, teama de terorism. În toate aceste problematici este uh, mai degrabă valoros uh, să mm, știm care este percepția unor astfel de crime decât informațiile provenite din statistici. În aceste vremuri de presiune asupra bugetului european, o întreprindere atât de um, costisitoare, în mod regretabil, ar fi una irresponsabilă. Raportorul subliniază că Eforturile Eurostat sunt cât se poate de uh, apreciate și statisticile cu siguranță au un rol important, dar propune ca um, comisia noastră să respingă această propunere, deoarece statisticile lipsesc în ce privește criminalitatea transfrontalieră, fie că vorba de uh, trafic, de orice tip, uh, trafic pe internet și așa mai departe. Și ar sugera ar încuraja Comisia să formuleze o propunere alternativă bazându-se pe fapte adecvate, astfel încât să poată convinge Parlamentul European de valoarea adăugată a unui astfel de demers. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Așurt, spune președintele. Dacă există contribuții din partea colegilor, domnul de, domnul de Ionghe, domnul de Ionghe mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte și îi mulțumim uh, domnului raportor Kirkhope. Trebuie să spun că e foarte curajos în propunerea de a respinge textul comisiei. Ori, în acest caz, mi se pare un demers adecvat. Știm care sunt presiunile, chiar am uh, primit uh, o scrisoare din partea Agenției pentru Drepturi Fundamentale, însă aceasta nu răspundea niciun fel obiecțiilor noastre, ci insista asupra valorii unor astfel de statistici. Însă nu acesta era argumentul nostru. Argumentul nostru era compus dintre elemente. Vederile raportorului le împărtășesc pe deplin. Trebuie să ne dăm seama însă de câteva lucruri. Avem cu adevărat nevoie de astfel de informații? Este aceasta o prioritate? comparativ cu uh, statisticile referitoare la criminalitatea transfrontalieră? Este oare aceasta mai importantă decât uh, statisticile naționale? Sigur că schimbul de date între statele uh, membre este cât se poate de important, dar ne întrebăm, este oare necesar să reglementăm în detaliu uh, tipurile de întrebări care trebuie adresate statelor membre, această anchetă trebuie lansată la nivelul Uniunii sau poate fi uh, lăsată în seama autorităților naționale. Înainte de a fi de acord cu astfel de propunere, do- mi-aș dori un, un schimb de vederi cu reprezentanții statelor membre. Și ajung la al treilea argument. Dacă statele naționale ar fi oferit informațiile uh, de care avem nevoie, fie că e vorba de uh, microdate ori date specifice de care are nevoie Comisia. Deci dacă statele membre ar fi oferit, uh, în special Institutele Naționale de Statistică, dacă ar fi oferit aceste date și dacă acestea ar fi fost de calitate, uh, atunci nu ar mai fi fost nevoie de acest demers. Și, în fine, ajungem și la problema eficacității de costuri. E nevoie de o metodologie inteligentă. În propunerea comisiei uh, există multe lacune și nu mi se pare amuzant ca a treia oară să fac aceleași observații. O întrebare de genul uh, ce uh, sentimente aveți sau posedați o armă sau nu, sunt întrebări cât se poate de subiective și uh, dincolo de uh, orice discuție, e limpede că acest text nu a fost pregătit corespunzător de comisie și sunt perfect de acord cu domnul Kirchhoff. Comisia trebuie să uh, reia acest efort. Mm, trebuie să spunem comisiei, fiți adulți, mm, propunerea nu e bună, e o pierdere de timp. Vă mulțumesc foarte mult! Doamna Danoca, aveți cuvântul. Yes, thank you, Chair. I'm... Mulțumesc, domnule președinte. O locuiesc la rândul meu pe doamna Ulrike Urnacek, uh, raportorul nostru din umbră, și uh, prezint poziția grupului Verzilor. Am fi și noi precauți cu o propunere atât de costisitoare, în special în uh, contextul economic actual. Ar trebui într-un astfel de caz să se demonstreze o valoare adăugată semnificativă pentru a aproba așa ceva. Pe de altă parte, mi se pare dificil să comparăm uh, statisticile mm, de securitate din cauza că este un domeniu cât se poate de uh, delicat. De asemenea, nu credem că Comisia Europeană este organismul adecvat care să coordoneze astfel de statistici, poate Agenția Europeană pentru Drepturi Fundamentale. Ținând cont de circumstanțe, putem susține propunerea domnului Kirkhope și anume de a respinge acest text. Cu o rezervă, totuși, nu suntem împotriva unei idei de principiu în această direcție, însă propunerea ar trebui să fie mai ieftină și mai corectă. Asta este tot. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Zilstra. Ik, eh, ik steun de rapportage van de Kulkhoop. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt eh, de acord cu raportul domnului Kirchhoff și mă întreb care e interesul pentru comisie de a aduna astfel de date? În Polonia, un studiu al poliției a permis să ne dăm seama că există o scădere a criminalității, pentru că aceasta s-a deplasat acum în alte țări. Însă acest studiu a mai permis să constatăm că Polonia, practic, își exportă criminalitatea. Este regretabil, dar aceasta este o constatare. Am adresat trei întrebări scrise uh, Comisiei și Consiliului în ce privește criminalitatea transfrontalieră și de fiecare dată răspunsul a fost că uh, cifrele sunt disponibile la Eurostat. Ori aceste cifre se referă la anul 2008 în statistici se uh, reia evoluția din 2002 în 2008 pe țări și pe tip de criminalitate, însă nu există o vedere uh, de ansamblu asupra criminalității transfrontaliere, ori întrebările mele se adresau în acest sens. Cred că nici Comisia, nici Consiliul nu știu ce tip de informații colectează Eurostat, iar Eurostat nu poate oferi răspunsuri concrete întrebărilor pe care noi le adresăm. Valoarea adăugată a statisticilor europene, în plus față de statisticile naționale, e comparabilitatea. Dar atunci când datele sunt obsolete, depășite și nu oferă informații asupra evoluției criminalității în Europa, în special uh, criminalității transfrontaliere, sigur că nu, au, nu aduc o valoare adăugată. În concluzie, susțin poziția raportorului și cred că comisia ar trebui să ia mai în serios acest dosar și să fie mai conștientă de realități. Mulțumesc! Hey, now. We've got three contributions and uh, maybe, maybe if there is no one... Da, am uh, ascultat câteva contribuții. Dacă nu mai dorește nimeni să intervină, ba da, domnul Busutil, acum sau mai târziu, când doriți să interveniți? Da, îmi cer scuze, abia am sosit, însă punctul de vedere al PPE este de a urma linia raportorului pe marginea acestui punct, pentru că nu suntem într totul convinși de motivele pentru această propunere. După cum abia spuneam, a, tocmai am ajuns, deci nu pot uh, aprofunda, însă doream să menționez acest lucru. Domnule Ashworth, doriți să reacționați la comentariile care au fost făcute? Uh, domnule președinte, voi reacționa. Uh, sigur, este vorba despre raportul domnului Kirkhope, dar uh, sunt sigur că va fi bucuros când îi voi transmite sprijinul pe care îl primește din partea acestei comisii. Cu siguranță este recunoscător pentru colegii care au făcut comentarii. Comisia este dispusă să facă niște comentarii. Doriți să interveniți acum? Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru ocazia pe care ne-ați oferit-o de a uh, oferi un răspuns la criticismul care a fost uh, exprimat. Numele meu este Eduardo Varedo, sunt uh, responsabil pentru statisticile sociale la Eurostat. Cred că nu trebuie să subliniem încă o dată uh, importanța acestui subiect pentru noi. Este foarte important să beneficiem de date, de informații uh, cu, cu care lucrează poliția. Săptămâna trecută, de exemplu, am, uh, s-a adoptat o nouă lege care va îmbunătăți uh, drepturile uh, victimelor uh, în Uniunea Europeană și această lege s-a bucurat de sprijinul general al Uniunii Europene. Există de asemenea o directivă europeană privind standardul minim pentru victime. Însă ce știm despre populația vulnerabilă pe care dorim să o sprijinim? Cât de mare este această populație, câte uh, victime ale criminalității există în Uniunea Europeană și care este distribuția acestora pe teritoriul Uniunii Europene. A crescut numărul acestora, a scăzut, există un număr, uh, o categorie particulară mai expusă. Întrebarea este de asemenea dacă avem instrumentele corespunzătoare. Populația sesizează aceste infracțiuni poliției sau autorităților competente? Uh, este, avem date comparabile între țări? Toate acestea sunt întrebări care își caută răspunsul la nivel european și, de asemenea, la nivel european ele au fost identificate de multă vreme. Am uh, ascultat răspunsurile unor deputați și aceștia au spus că nu s-a acționat suficient până acum textul regulamentului pe care îl propunem reprezintă un răspuns la un pachet uh, important de documente, cum ar fi um, și programul de la Stockholm, care ne spune că trebuie să îmbunătățim programul de protecție a victimelor prin politicile pe care le desfășurăm. Așadar, cred că nu este niciun fel de necesitate de a convinge pe cineva din această sală că sistemul statistic uh, european, Eurostat, uh, uh, Institutele Naționale de Statistică, sigur este cel mai bun organism pentru a defini metodele și instrumentele de colectare a informațiilor statistice la nivel european. Iar abordarea care a fost inițiată de către Comunitatea Statistică Europeană este tocmai această propunere înaintată. Aspectele tehnice ale sondajului se referă la uh, sondajele în rândul victimelor, un, uh, o carte publicată în 2010. Metodele au fost testate în exerciții pilot în perioada 2008 și 2010 în 16 state membre cu finanțare europeană și astfel s-a pregătit terenul pentru textul pe care îl aveți în fața dumneavoastră. Dezvoltarea acestui tip de servicii și sondaje uh, se bazează pe o experiență îndelungată. Așadar, în 2012 s-a obținut premiul de la Stockholm pentru criminologie pentru această publicație. Acest uh, preț, uh, acest uh, premiu a fost oferit uh, pentru acest domeniu și activitate. Trebuie să recunoaștem că suntem oarecum surprinși de critica exprimată față de metodologia propusă în raport. Serviciile pentru victime uh, există în multe țări, în Statele Unite, în Canada, în Australia, pentru a menționa câteva dintre ele. Însă, înțelegem că propunerea pentru acest regulament din cauza caracteristicilor și a conținutului, generează interes și poate genera de asemenea semne de întrebare. Textul regulamentului a fost discutat deja în detaliu de către Consiliu și au fost înaintate amendamente pentru a îmbunătăți textul. Dacă Consiliul nu este uh, de acord să susțină în unanimitate textul, se uh, negociază un compromis susținut de majoritate. Nu am reușit să ajungem la o analiză similară cu această comisie, însă sperăm că uh, va exista o dezbatere astfel încât uh, textul să fie îmbogățit de sugestii. Pentru majoritatea statelor membre, acest sondaj pe care îl propunem va fi singura șansă de a obține date privind uh, regimul victimelor. De asemenea, vom uh, obține date care să fie comparabile între țări nu trebuie să existe niciun dubiu în ceea ce privește prevederile care au fost incluse în raport, respectiv tratamentul confidențial al acestui exercițiu. Principiul confidențialității statistice trebuie să se îmbunătățească în anumite state membre. Acesta este ancorat în legislația din domeniul statisticii. Foarte pe scurt, aș vrea să spun câteva cuvinte referitor la criticile incluse uh, în, în afirmațiile dumneavoastră este un instrument uh, propus care nu ar fi coerent. Ceea ce am făcut noi uh, pentru a pregăti textul, astfel încât să, fie, să poată fi implementat în mod armonios, este că am încercat să aducem la un numitor comun toate sugestiile. În anumite țări uh, există deja o legislație, iar textul trebuie să fie suficient de flexibil încât să vină în întâmpinarea nevoilor fiecarei țări. Există de asemenea o anumită subiectivitate a răspunsurilor și există două tipuri de subiectivitate de care trebuie să ținem cont pe de o parte se răspunde uh, clar la anumite fapte, iar dacă respondentul este uh, întrebat referitor la percepția sa a siguranței, atunci uh, răspunsul sigur este uh, subiectiv. Aceste răspunsuri sunt importante pentru cei care lucrează în materie polițienească. Uh, de asemenea, ă, există și mai multe variabile care au fost introduse în ă, întrebările sondajului. Rezultatele trebuie privite în integri- integralitatea lor și de asemenea, conținutul și ordinea întrebărilor sunt foarte importante. Există anumite variabile specifice care sunt importante în contextul sondajului. Au un uh, rol important și explică oarecum regimul uh, victimelor. De asemenea, uh, sondajul joacă un rol important pentru activitatea noastră, în sensul că um, Sigur, corespondenții sunt aleși aleatoriu. Re rezultatele vor fi analizate cu atenție, iar pentru publicare vom uh, disemina uh, toate aspectele, și cele pozitive și cele negative. Trebuie să ne gândim că statisticile sociale pot duce la îmbunătățirea uh, aspectelor economice. Toate aspectele importante pentru Uniunea Europeană la nivel social și economic se bazează pe niște statistici. Există sondaje în ceea ce privește sărăcia, sunt uh, rezultate care arată anumiți indicatori pe baza cărora se uh, construiesc anumite politici. Aceasta este practica normală, nu este prima dată când respondenții trebuie să răspundă la întrebări de acest tip în cadrul unui sondaj. Un uh, alt aspect important uh, îl reprezintă costurile acestui tip de exercițiu. După cum am spus, am lansat un proiect pilot, am calculat uh, cu colegii noștri de la Institutul Financiar de Statistică sumele necesare, există niște criterii și principii pe care le-am aplicat, am discutat toate aceste lucruri cu experții și am ajuns la concluzia că sunt 12 milioane necesare pentru desfășurarea acestui exercițiu. Acesta este, de fapt, prețul mediu al unui astfel de sondaj. Avem cifrele care justifică aceste sume pe care le solicităm. În fine, acest raport ar reprezenta o premieră pentru statisticile europene. Respingerea se bazează numai pe uh, temeiuri statistice metodologice. Cei mai buni experți uh, europeni au fost atrași în uh, crearea acestui proiect și ei și-au spus părerea. Credem că sondajul va oferi informații care sunt absolut necesare pentru instituțiile europene într-un domeniu atât de important precum regimul victimelor. Ieri am discutat despre regulamentul în domeniul demografiei și una dintre solicitări a fost că este nevoie de mai multe informații în acest sector. Așadar, acesta este tipul de instrument uh, pe care îl putem oferi comunității statistice, astfel încât să putem răspunde la întrebări legitime venite din partea instituțiilor europene. Credem că vom putea oferi aceste informații um, și că vom putea, putea continua procesul care a început odată cu semnarea uh, tratatului de la Stockholm. Este foarte important să discutăm în continuare și cu această comisie și cu toate părțile interesate, astfel încât să ajungem la rezultate pozitive. Sigur că orice element care pare critic um, poate fi discutat și să deschis deschiși și dispuși să facem acest lucru. Mulțumesc comisiei pentru contribuție. Mai Domnule Busutil, doriți acum să mai interveniți? Sigur, nicio problemă. Da, foarte pe scurt, domnule președinte, dacă îmi permite. Este păcat că în această dimineață sunt prezenți atât de puțini colegi în sală, pentru că este o decizie importantă pe care trebuie să o luăm. Vorbim despre respingerea unei propuneri a Comisiei. Am uh, ascultat cu atenție apelul pasional care a fost lansat de către reprezentantul Comisiei. Am spus că uh, punctul de vedere al PPE-ului este să sprijine raportorul, pentru că nu știu de ce um, ar trebui să nu avem încredere în raportorul nostru și în ceea ce ne prezintă el. Însă, dacă Comisia reușește să îl convingă pe raportor să ajungă la un soi de compromis pe marginea acestui subiect, atunci noi suntem dispuși să cooperăm în privința respectivă. Așadar, suntem dispuși să îl sprijinim pe raportor dacă dorește să se angajeze în uh, discuții cu Comisia pentru a găsi o cale de ieșire din acest impas. Mulțumesc! As I said, we still have some minute to go as we are waiting. După cum spuneam, mai avem câteva minute. O așteptăm pe doamna Weber, care este raportor pentru următorul punct de pe ordinea de zi. Așadar, dacă mai dorește cineva să intervină, domnul De Young, poate domnul Ashworth, dacă doriți uh, să spuneți uh, un cuvânt de final, în ceea ce privește cele două intervenții care au mai existat. Domnule De Jong, mulțumesc, domnule președinte. Sunt puțin îngrijorat de ceea ce a spus domnul Busutila din auri, pentru că este vorba de bani aici și trebuie să spun că dacă mă uit la toate dosarele pentru care sunt răspunzător uh, în cadrul LIME. Nu cred că am uh, petrecut atât de mult timp pe mari discutăm despre o propunere pe asta a Comisiei pentru a vedea dacă putem să o îmbunătățim în vreun fel. Este treaba Comisiei să ne ofere propuneri bune din punct de vedere calitativ și aceasta nu este o propunere bună. Așadar, sper că nu ne vom implica într-o altă rundă de negocieri și consultări inutile. Comisia este clar că consideră în continuare că toate aceste lucruri sunt importante și necesare și cred că există o diferență între criminalitatea transfrontalieră, unde avem un mandat concret și am discutat mult pe această temă la comisia noastră, pentru a ne concentra bine pe aceste lucruri și a le face cum trebuie și uh, criminalitatea națională care trebuie tratată în mod primar la nivel național și pentru care nu este într totul clar că avem nevoie de date agregate la nivel european și care ar fi utilitatea acestor date. În al doilea rând, nu există niciun fel de instrucțiuni clare în documentul Comisiei care să explice propunerea și să explice de ce este imposibil să ne bazăm pe registrele polițienești. Poate că există anumite cazuri în anumite state membre unde este dificil să se întâmple așa. Așadar, prima mea prioritate ar fi să implicăm autoritățile polițienești pentru a vedea dacă putem să îmbunătățim acest instrument al lor. Pentru că este eficient să faci uh, singură, uh, să-ți îndeplinești singur propriile sarcini. Deci nu este vorba numai despre metodologie despre care nu vreau să intru în detaliu pentru că am avut uh, consultări pe această temă și am exprimat în detaliu de ce metodologia nu este corectă și trebuie să spun că mă îndoiesc că acești oficiali uh, de nivel înalt uh, s-au implicat cu adevărat, pentru că dacă acesta este rezultatul, atunci oricine poate să vadă că acesta nu este un rezultat bun din punct de vedere statistic. Așadar, sper că Comisia nu ne va face să pierdem și mai mult timp cu această propunere haideți uh, să așteptăm să o îmbunătățească și să discutăm abia după aceea din nou despre ea. Mulțumesc! please. Încă o intervenție din domnul Sisra. Mulțumesc, domnule președinte. Constat că criticile care au fost formulate de către comisie, până la urmă, nu sunt respectate, pentru că se pledează pentru o investigație serioasă, pentru o anchetă serioasă, dar uh, trebuie să ținem seama, într-adevăr, de calitatea acestei propuneri, pentru că există diferențe între statele membre, lucrurile nu sunt comparabile. Ca atare mașralia antevorbitorului vorbitorului și uh, aș dori să-mi exprim rezervele vis-a-vis de punctul de vedere al Comisiei și vis-a-vis de punctul de vedere de, al PPE, care se pare că se supune noii a Comisiei. Mulțumesc. Iar acum uh, o intervenție din partea președinției cipriote. Mulțumesc, domnule președinte, pentru faptul că mi-ați dat cuvântul. În numele președinției cipriote aș dori să vă informez că regulamentul privind statisticile europene în materie de siguranță față de criminalitate a fost discutat în grupul de lucru statistică timp de mai multe președinții. Pe 12 iunie 2011, sub președinția poloneză, și președinția poloneză a făcut o propunere de compromis în baza rezultatelor acelei ședințe. Comisia a anunțat că ținut seama de propunerile de amendare a proiectului. Anumite state însă au avut rezerve față de acele propuneri. Aș dori să atrag atenția asupra faptului că această propunere nu a fost discutată pe plan politic, ci doar pe planul experților în cadrul grupului de lucru. Președinția cipriotă așteaptă poziția Comisiei Libe în legătură cu acest dosar. Mulțumesc foarte mult, iar acum înapoi la domnul Ashworth. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult. Și în numele raportorului, domnul Kirchhoff, doresc să mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuție. În mod special, uh, voi transmite observațiile făcute de dumneavoastră, comentariile raportorului, eh, inclusiv angajamentul în dezbaterea pe această temă. Elementul cheie eh, este legat inclusiv de bani și, într-un fel, cred că și membrii Comisiei eh, pentru Buget trebuie să țină seama că există presiuni financiare în acest domeniu. Trebuie să creăm garanții uh, pentru a atinge calitatea pe care ne-o dorim și valoarea adăugată pe care ne-o dorim, dar uh, trebuie să existe și sursele de finanțare uh, corespunzătoare. Noi am putea dispune de mult mai multe informații din partea statisticienilor de pe plan național dacă ar exista și posibilitatea de finanțare a acestei colectări de informații. Dar vă voi informa în legătură cu concluziile domnului Kirchhoff. Președintele, domnule Ashworth, vă rog să transmiteți domnului Kirchhoff că îi mulțumim pentru activitatea desfășurată și noi va trebui să trecem la discutarea punctului următor de pe ordinea de zi. Doamna Weber eh, răspunde de eh, redactarea raportului următor. Deci eh, Vă propun să așteptăm un minut pentru că este deja uh, pe drum înspre sala noastră. Uh, nu uh, trebuie să pierdem timpul, va veni imediat. yes, yes, yes, yes. 16. Yes. Yes, excuse me. I, I forgot to... Uh... Președintele. Am uitat să menționez că termenul limită pentru depunerea amendamentelor pentru raportul Kirchhoff a fost stabilit pentru 16 octombrie. 16 octombrie, deci peste 5 zile, la ora 5 după amiaza. Acesta este termenul limită. Vă rugăm, nu ezitați cei care au participat la discuții să se gândească și la înaintarea amendamentelor. Hello, thank you. Mrs. Weber, be welcome. Bun venit, doamna Weber. Noi am spus colegilor noștri că vă aflați pe drum, că trebuie să sosiți într-un minut și iată că ați ajuns. Deci trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, Carta Europeană. Doamna Weber, o problemă dacă îmi permiteți în mod normal ă, trebuia la ora 10 să discutăm acest subiect și era ă, ă, vorba să participe și reprezentanții centrului mass media pentru pluralism să participe. Din păcate, ei acum nu sunt în sală. Ce ne sugerați? Eu nu îi văd nici pe raportorii din umbră prezenți în sală. A, bun. Ba da, sunteți aici. Bun, bine. V-ați schimbat uh, locurile în sală, se pare. Nu, nu, nu. <laughs> Uh, dacă uh, vreți să acoper eu în totalitate subiectul, aș fi foarte bucuroasă. Trebuie să înțelegem că a apărut o situație specială pentru că a trebuit să redistribuim, să reorganizăm punctele de pe ordinea de zi. Iată că au sosit și ceilalți colegi. Bun. Să le acordăm și lor un minut și să le explicăm că a trebuit să reorganizăm puțin ordinea de zi datorită accidentului pe care l-a suferit doamna McIntyre, care și-a rupt piciorul. De aceea am schimbat ordinea subiectelor pe ordinea de zi și ă, știți că la ora 11 am prevăzut voturi. Doamna Weber, aș vrea să îi transmit ă, doamne McIntyre toată simpatia mea. Bun. Președintele, sper ca toată lumea să se grăbească să fie eh, prezentă în sală pentru momentul voturilor, pentru că fiecare mai are și alte sarcini. Unii se grăbesc și să ia avionul, eh, cunosc eh, acest tip de presiuni. Dar cred că reprezent reprezentantul uh, Oficiului pentru Legislație Mass Media, domnul Schauer, este prezent și el în sală, deci este reprezentantul Institutului pentru Legislație în Mass Media. Este și doamna Weber în sală și raportorii domniei sale din umbră, deci cred că trebuie, putem să trecem la discutarea proiectului de raport, de raport privind standardele eh, care trebuie să fie respectate în domeniul libertății mass media. Deci domnul Scheuer reprezintă Institutul European pentru Legislație Mass Media și ne va prezenta și rezultatele studiului care a fost solicitat de către LIBE. Este vorba despre legislația din Europa și în statele membre în ce privește uh, accesul cetățenilor la mass media. După aceea, uh, doamna Weber va avea o intervenție și eh, ne vom referi la raport. Domnul Scheuer, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc pentru invitație. Bună dimineața și doamnei raportor, bună dimineața tuturor eurodeputaților. Mi s-a recomandat să vorbesc în limba mea maternă, care este germana, și voi trece acum la germană. Astăzi vă voi prezenta, pe scurt, rezultatele esențiale ale studiului pe care l-am efectuat la solicitarea dumneavoastră și care uh, se ocupă de situația mass media în statele membre și uh, dreptul cetățenilor de a avea acces la informare. Uh, dacă vă uitați puțin pe conținutul studiului, vreau să vă spun că există uh, Uh, trei versiuni diferite în care studiul este prezentat pe site-ul Comisiei Libe. Există o versiune completă, 710 pagini are studiul, iar din această versiune mai există și o sinteză a principalelor rezultate și după o a treia variantă o sinteză care se referă la rapoartele pe țară pe care corespondenții noștri și experții naționali le-au uh, alcătuit în legătură cu situația din diversele state membre ale Uniunii Europene. Astăzi, având în vedere timpul scurt pe care îl avem la dispoziție, mă voi referi la rezultatele esențiale și dacă sunteți interesați în mod special de situația din diversele țări, am să vă rog să căutați uh, informațiile detaliate pe site. Foarte pe scurt, în legătură cu metodologia pe care am abordat-o pentru acest studiu, la început am uh, încercat să elucidăm care sunt cele mai noi evoluții esențiale în statele uh, Uniunii Europene de când în 2004 a fost alcătuit primul studiu de acest tip la cererea dumneavoastră. Pornind deci de la acest deziderat, am elaborat un chestionar care a fost trimis experților naționali din statele membre și care a constituit baza pentru alcătuirea rapoartelor de țară. Proiectele rapoartelor de țară le-am discutat împreună cu experții eh, naționali. Dacă a fost nevoie de clarificări suplimentare, le-am solicitat. Am solicitat și completări acolo unde unii dintre experți au ezitat în a formula recomandări sau aprecieri despre modul în care situația națională ar putea fi îmbunătățită din punctul lor de vedere. După ce am încheiat această etapă, am încercat să facem o analiză comparativă, care după aceea a fost uh, completată cu o altă parte a acestui studiu, așa numitele European Benchmarks, etaloanele europene din perspectiva Uniunii Europene și a legislației valabile, inclusiv în Consiliul Europei, în ce privește uh, drepturile și libertățile cetățenești. Acestea au fost, uh, într-un fel, instrumentele noastre de măsurare pentru a încerca să elaborăm un cadru juridic pentru mass media din statele membre. Iar după aceea am făcut recomandări în legătură cu modul în care ar trebui să ne continuăm studiul. În ce privește situația din statele membre? Pe plan constituțional și al uh, protecției dreptului constituțional, bineînțeles că este nevoie de o libertate de expresie și de o libertate de a căuta și de a obține informații. Când a fost vorba despre întrebarea cum poate un producător mass media să uh, aibă acces pe piață, probabil că nu vă surprinde să vă spun că există în continuare o diferență între uh, accesul la uh, radio-televiziune pe de o parte și uh, accesul la uh, presa scrisă pe de altă parte. Deci există în anumite state o concentrare mediatică uh, prin concentrare a proprietății asupra mijloacelor de informare, dar aceasta nu este situația în toate statele membre. Iar acolo unde există prevederi legale din acest punct de vedere, chiar și acolo nu există suficiente reguli în ce privește transparența situației de proprietate. De asemenea, mi s-a părut a fi foarte important în ce privește cadrul juridic pentru uh, radioteleviziunile publice. Ne interesa cum este garantată independența lor, există o finanțare suficientă pentru a putea să facă față sarcinilor de informare, ce sprijin din acest punct de vedere li se asigură, cum este descris sarcina de informare a radioteleviziunilor publice, fără să se intervină în libertatea de configurare a conținuturilor. Și aici, în diversele țări, mai există deficite dintr-o serie de state membre am primit informații că um, acest cadru juridic pentru uh, radioteleviziunile publice este insuficient și că necesită îmbunătățiri. Acest lucru uh, este legat inclusiv uh, de aspectele de independență față de politic. Activitatea propriu-zisă a mass media Bineînțeles că depinde în mare parte de eh, modul în care reușesc să își asume sarcina eh, jurnaliștilor de câini de pază ai democrației. Și aici există o serie întreagă de deficiențe care nu decurg neapărat din legislația existentă în țările respective, ci mai degrabă din aspecte practice, de modul în care interpretează administrația și justiția aceste reguli. Nu este clar în ce măsură jurnaliștii uh, sunt protejați, mă refer inclusiv la jurnalismul online, și, în general, standardul profesiei de jurnalist este adesea insuficient uh, de bine definit, de aici pot să decurgă neajunsuri. Statele membre ale Uniunii Europene uh, foarte rar folosesc instrumentul în care uh, să poată să facă sugestii sau să descrie un, un cadru de acțiune pentru mass media, de pildă obligații de a relata și despre viața culturală sau despre viața minorităților din țara respectivă. Există din acest punct de vedere poate și lacune de finanțare a, a um, acestor sarcini. Și în multe țări, uh, Ă, există ă, inclusiv în sectorul de ă, presă puncte vulnerabile. În multe țări, percepția este că fie nu există coduri Eh, profesionale de conduită, fie ele nu sunt aplicate și de cei care sunt actori în acest domeniu nu se supun acestor coduri de conduită profesionale. Cetățenii eh, se pot informa prin intermediul mass media atunci când mass media eh, poate să fie distribuită corespunzător pe piață. Deci um, și din acest punct de vedere ar trebui să existe modalități de care să sporească prezența uh, respectivelor organe de presă pe piață, fie că este vorba de presa electronică, fie că este vorba de presa scrisă. Uneori există probleme legate de distribuirea frecvențelor uh, pentru uh, radioteleviziuni, și asta nu permite accesul tuturor la produsele mediatice. În alte țări există însă dificultăți inclusiv pentru a fi distribuit produsul de presă. Nu există acces la chioșcurile de ziare sau în general la mari distribuitori. Și din acest punct de vedere eh, ar merita să existe o verificare a eh, condițiilor de competitivitate care să se bazeze pe norme de fair play. Elementul esențial pentru accesul cetățenilor la informare este dreptul prevăzut de acces la informare, inclusiv la mijloacele de informare care sunt, într-un fel, eh, finanțate de către stat. Nu în toate țările există o legislație suficient de precis elaborată în acest domeniu. În multe țări există un proces de elaborare a legislației specifice. Pentru noi a fost important și să vedem dacă cetățeanul se poate informa în legătură cu uh, proveniența informației pe care o primește, cine este proprietarul care furnizează informațiile distribuite de respectivul organ de presă. Și aici există o serie de deficiențe. În ce privește radioteleviziunea publică, pentru cetățean este interesant să vadă care este uh, nivelul de calitate al uh, produsului jurnalistic să vedem uh, și care sunt condițiile de relatare, sarcina de programe pentru respectivele radioteleviziuni. Iar aceste condiții uh, și obligații de informare ar trebui să fie transparente. De regulă, pentru cetățeni nu există dificultăți uh, serioase în ce privește accesul la produsul mediatic, în afara condiționării financiare. Dar aici o serie întreagă de state membre încearcă să faciliteze categoriilor sărace de cetățeni accesul la mass media. Ne-am întrebat și în ce măsură cetățenii pot să participe la configurarea produsului, conținutului mediatic au posibilitatea să se pronunțe, au posibilitatea să facă observații critice în legătură cu produsul jurnalistic, au posibilitatea oare să își exprime și dorințele legate de uh, configurarea acestui produs mediatic și aici am constatat că există foarte puține sisteme în care se colaborează de către organul de presă cu cetățenii sau cu reprezentanți ai cetățenilor. Am fost rugați de asemenea să ținem seama de situația pe piața mass media. Nu o să vă surprindă că aici nu o să fac uh, o prezentare detaliată, vreau doar să spun că există diferențe foarte mari între diversele state membre și acest lucru nu este legat strict de situația din uh, statele membre, pot să existe și condiționări culturale. Uh, Per total, putem constata că numărul celor implicați în demersurile mediatice de regulă ă, nu ă, ă, ne permit să ne pronunțăm la modul general dacă avem de a face cu o piață pluralistă mediatic, dacă cetățenii sunt într-adevăr bine serviți în ce privește informarea sau dacă există puțini ă, ofertanți ă, mass media, ă, deci actul publicistic este concentrat în puține mâini. Esențială mi se pare poziția radioteleviziunilor publice, din punctul meu de vedere, pentru că aici trebuie să se creeze la un moment dat un echilibru față de uh, eventualele informări deficitare de către uh, organele de presă private. Dar uh, și aici nu trebuie să existe o presiune a politicului asupra radioteleviziunilor publice. Recomandările se referă la o îmbunătățire a situației uh, legislative, atât în ce privește cadrul existent, cât și modul în care este el aplicat, dar și în ce privește contribuția, de pildă, la o um, conviețuire tolerantă între diversele categorii de populație. Experții naționali au atras atenția asupra faptului că este nevoie de o mai mare coerență a legislației mediatice pe plan național cu ceea ce Ehm, Comisia Europeană ehm, stabilește în articolul 10 în Carta pentru Drepturile Omului în ce privește respectarea acestor drepturi. De asemenea, ehm, există riscul unei concentrări a organelor de presă în mâini private și cu o lipsă de transparență legată de proprietate. Uh, iar în ce privește dreptul european uh, și standardele privind libertatea de informare. Esențială este respectarea articolului 11 din uh, Carta Drepturilor Omului și a Convenției pentru Drepturile Omului de respectare a drepturilor fundamentale, a condițiilor de competitivitate și, de asemenea, a clauzei culturale. Am uh, analizat și dreptul secundar și în mod special directiva privind serviciile audiovizuale, rezoluția Parlamentului European și a Consiliului, dar și comunicări ale Comisiei Europene în acest sens și de asemenea jurisprudența instanțelor europene a instanțelor de la Luxemburg. Rezultatul uh, Aproape că este neschimbat articolul 10 al Convenției Europene pentru Drepturile Omului, uh, constituie temeiul legal pentru uh, libertatea de informare, iar în uh, evoluțiile cunoscute, inclusiv prin jurisprudența Curții Europene de la Strasburg, um, s-a îmbogățit din acest punct de vedere uh, cadrul legislativ și um, trebuie respectat pe plan european. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a constatat că statele trebuie să fie uh, garante pentru pluralismul mediatic și că statele membre ale Uniunii Europene, în primul rând, au această obligație. Acest lucru este valabil în special în ce privește independența radioteleviziunilor publice care trebuie să fie finanțate corespunzător. Asta înseamnă, în esență, că aceste, acest cadru legislativ european uh, deja conturează o serie de măsuri care trebuie să fie respectate în tocmai pe plan național, dar în același timp acest cadru uh, la nivel uh, european este încă insuficient. Pentru că există principiul subsidiarității care trebuie să fie respectat în acest domeniu, și uh, bineînțeles că mai sunt și instrumente de armonizare care funcționează pe planul uh, pieții interne și care ar trebui să servească uh, și dezideratele culturale ale statelor membre. Mai ales privind articolul 7 din Tratatul Uniunii Europene, nu este clar în ce formă principiul statului de drept și principiul democrației sunt uh, tratate ca valori comune, obligatorii, împărtășite de toate statele membre și în ce măsură acestea pot influența uh, ordinea mediatică. Și, de asemenea, un răspuns similar, însă provizoriu, putem uh, să îl dăm referitor la articolul 11 din Carta Drepturilor Fundamentale. În ceea ce privește aplicarea acestor prevederi, um, se pare că toate posibilitățile au fost deja epuizate și se creează impresia că Curtea Europeană de Justiție de la Luxemburg este mai degrabă cea care respectă acest articol 11 din Carta Drepturilor Fundamentale a Omului, respectiv face referire la ea. Uh, doresc să numesc cele două cazuri uh, recente, Scarlett și Netlock, care uh, dovedesc acest lucru. În fine, în ceea ce privește recomandările pe care le putem face pornind de la aceste rezultate, iată, pe de o parte, atragem atenția că, din punctul nostru de vedere, este important să existe un modus vivendi împreună cu uh, Uh, Consiliul care să aducă avantaje atât Uniunii Europene cât și Consiliului Europei și, de asemenea, să se definească mai clar în ce măsură complementaritatea celor două organizații poate să fie eficientă în uh, acest domeniu mediatic. O cerință asemănătoare este valabilă și cu privire la alte foruri uh, internaționale cu care colaborează Uniunea Europeană. Ne referim uh, la chestiuni referitoare la politica frecvenței uh, la nivel ITU, um, sectorul internetului. Pare necesar să existe mai multă coerență, mai ales între diversele politici europene politici care au o oarecare influență asupra mediilor și care sunt decisive pentru dreptul cetățenilor de a obține informații. Cu toată activitatea în sectorul mediatic, este important ca abordarea subliniată de Parlament că mediile sunt în aceeași măsură medii culturale, dar și importante pentru democrație și, în același timp, factori economici, iată, acest principiu trebuie, acest dualism trebuie păstrat. Nu este o opoziție, nu reprezintă o contradicție, ci poate să ducă la o îmbogățire reciprocă. Studiul care a fost desfășurat după 8 ani aduce o actualizare a informațiilor cu sine. Libertatea mediatică și schimbul liber de opinii, în acest context mi se pare important să beneficiem de o bază mai stabilă, mai ales pentru dumneavoastră aici la Parlament, pentru a putea discuta și pentru a vă putea informa pe viitor referitor la faptele existente. Așadar, ar trebui să existe o bază solidă, credibilă. În ceea ce privește drepturile fundamentale, la nivel general, mi se pare că s-a ajuns la un stadiu în care multe agenții, multe instituții și organe ale Uniunii Europene se preocupă de aceste teme corespunzătoare și, din punctul meu de vedere, ocazional uh, colaborarea este deficitară și, de asemenea, ar trebui să se evite suprapunerile de activitate și eforturi. Așadar, în acest sens, trebuie să urmărim cu atenție ce fac ceilalți, ce face Agenția pentru Drepturile Fundamentale de la Viena și trebuie să vedem cum putem să ne organizăm astfel încât să folosim uh, în mod eficient resursele puține pe care le avem la dispoziție. Și, în fine, un alt punct uh, asupra căruia trebuie să ne aplecăm. Uh, structurarea de până acum a articolului privind cultura în tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Trebuie să vedem dacă acesta este structurat cum trebuie respectiv dacă uh, domeniul asupra căruia se apleacă este cel corect. Vorbim aici despre armonizare la nivel european și această armonizare este privită cu scepticism. Haideți să vedem dacă nu există cumva în acest context spațiu de manevră pentru a putea face modificări. Și un ultim punct cu privire la recomandările care uh, rezultă de pe urma acestui studiu. Din punctul nostru de vedere, ar trebui să ne gândim dacă este necesar sau oportun ca Comisia Europeană să fie solicitată în mod formal să înainteze o propunere de directivă sau de alt instrument cu referire la concentrarea mediatică, respectiv la proprietatea mediatică. Respectiv, cel puțin să vină cu niște uh, prevederi de transparență care să fie valabile în toate statele membre și să fie implementate. Dacă este vorba despre revizuirea directivei privind mediile audio-vizuale, atunci ar trebui să verificăm dacă putem să vorbim despre o extindere a domeniului de aplicare sau dacă este posibil cu acest instrument care oferă um, dreptul la prezentare să fie formulate drepturi de informare ale cetățenilor cu privire la anumite evenimente. Și dacă pot fi oferite garanții suplimentare pentru activitatea Uh, mediilor, respectiv pentru informarea cetățenilor. În ceea ce privește uh, legislația secundară, cu privire la evoluțiile din uh, mediile electronice, Connected TV sau alte medii, dar și evoluția internetului, ne se pare important ca directiva privind e-commerce să fie uh, revizuită, respectiv să fie analizat rolul intermediarilor. Și, și în ceea ce privește legislația în domeniul produselor, trebuie să verificăm dacă nu există necesitatea ca interesele libertății mediatice a cetățenilor să fie luate în considerare mai puternic. Situația în care, să spunem, Apple decide ce tip de caricaturi pot fi publicate pe un iPhone în Europa, respectiv devin vizibile, este poate o întrebare care are de-a face cu drepturi la libertatea de informare a cetățenilor și la care nu ne-am gândit până acum atunci când a fost vorba despre standardizare, interoperabilitate și alte aspecte similare. În ceea ce privește comunicarea electronică, din punctul meu de vedere, Parlamentul European ar trebui să fie interesat să discute despre obligațiile la um, um, drepturi universale și, de asemenea, să verifice la modul general care sunt sistemele de asistență cu ajutorul cărora se realizează conținuturi mediatice interesante și prin care sunt promovate conținuturile acestora. O idee asemănătoare este valabilă și în ceea ce privește politica frecvențelor pe viitor. Și, în fine, și aceasta este o trimitere la rapoartele naționale, individuale, situația în ceea ce privește protecția dreptului de proprietate intelectuală și, aceasta ar trebui, și această legislație ar trebui să fie revizuită și cât mai rapid acest lucru, mai ales în contextul mandatului uh, care a mai rămas. Sigur că va fi dificil în acest scurt timp să se întâmple acest lucru. Și cu aceasta mă apropii de sfârșit și vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much uh, for your presentation. Mulțumim foarte mult pentru prezentare. Înțelegem dificultățile generate de uh, un proces în lucru. Aș dori acum să dau cuvântul doamnei Weber pentru a-și prezenta raportul și deja uh, facem înscrieri la cuvânt pentru dezbaterea care va urma. Doamna Weber. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc întâi de toate să mulțumesc uh, colegului Schauer pentru prezentarea sa și pentru disponibilitatea de a veni alături de noi astăzi. Cred că e greu de imaginat o, un moment mai bun pentru a prezenta rezultatele acestui studiu, deoarece, iată, discutăm uh, proiectul de raport și sunt sigură că multe dintre recomandările dumneavoastră uh, își vor găsi locul în acest raport prin intermediul amendamentelor. Așa cum știți cu toți, este un raport din proprie inițiativă, uh, ceea ce permite un număr limitat de uh, cuvinte și aș fi surprinsă ca numărul de amendamente să fie la rândul său impresionant. Practic, E un truism să spunem că în ultimii 10 ani, la nivel european, un număr de recomandări și rezoluții au fost uh, adoptate de diversele instituții europene, fie că e vorba de OSCE, Consiliul Europei sau Parlamentul European. Prin urmare, o întrebare legitimă ar fi de ce e nevoie de un nou raport din proprie inițiativă? Iar pentru a răspunde la această întrebare, permiteți-mi să adresez altele două. Suntem oare mulțumiți cu situația mass media în statele membre? Ne place ce vedem în statele membre? Iar cea de-a doua întrebare ar fi, suntem mulțumiți cu răspunsurile pe care le-am primit din partea Comisiei Europene atunci când au existat semnale puternice că libertatea mass mediei se află în pericol în câteva state membre. Iar din punctul meu de vedere, răspunsurile sunt negative la ambele întrebări. Iată de ce. Cred că trebuie să facem ceva în plus în Uniunea Europeană, tocmai pentru a ne asigura că libertatea presei și pluralismul sunt într-adevăr respectate așa cum stipulează și articolul 11 al Cartei Drepturilor Fundamentale. Într-adevăr, după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, acum este momentul potrivit să discutăm care sunt uh, puterile acordate de Carta Drepturilor Fundamentale. Nu doresc să prezint odată în plus conținutul raportului, ci aș vrea să subliniez doar câteva aspecte. Ceea ce eu îmi doresc să obținem la finele dezbaterilor noastre și după ce vom fi votat raportul, ar fi un fel de listă cu ce rămâne de făcut pentru statele membre, dar și una cu ce nu e de făcut o altă listă cu sarcini și pentru Comisia Europeană. Deoarece e limpede că problema e una complexă și nu dorim să rezolvăm problema uh, crize economice sau consecințele grave pe care le are asupra mass mediei sau a libertății mass mediei sau și mai particular asupra situației jurnaliștilor. Însă, am putea spune limpede și cu tărie că regulile trebuie să fie obligatorii pentru statele membre să nu manipuleze astfel de situații în scopuri politice. Și sunt multe căi prin care statele membre pot face așa ceva. O astfel de listă a lucrurilor care nu trebuie făcute ar trebui să meargă de la a nu folosi în răspăr legislația actuală în ce privește securitatea națională. Bună oară! Până la a nu folosi uh, publicitatea de stat pentru a susține anumite canale mass media preferate de anumite puteri. Până acum au existat multe zvonuri, dar acum avem și dovada că pe o astfel de listă a lucrurilor care nu trebuie făcute, că legislația existentă nu trebuie să permită serviciilor uh, secrete să se infiltreze în mass media sub acoperire de jurnaliști. Astfel de uh, dovezi au uh, apărut în sfârșit, după ce an la rând au existat diverse zvonuri în acest sens. Sigur că lista acestor uh, lucruri pe care nu ar trebui statele membre să le facă este lungă. Sigur că nu mi-aș uh, permite într-un raport să întocmesc astfel de liste, însă sunt multe lucruri pe care un guvern, un stat trebuie să le facă pentru a proteja libertatea mass mediei, dar și pluralismul. Printre acestea, cred că transparența proprietarilor trusturilor media este foarte importantă. Și în ultimele luni m-am întâlnit cu mulți actori din acest sector și trebuie să spun că indiferent de tipul de asociații uh, ale jurnaliștilor, că e vorba de domeniul audio, audiovizual, uh, sectorul de stat sau privat, uh, mass media, nimeni nu a obiectat la ideea uh, principiului transparenței uh, asupra proprietății. Alți actori uh, implicați au spus că acest lucru este dificil și uh, că există diverse obstacole. Sigur că dacă de la bun început spunem că nu putem atinge un anumit obiectiv, atunci de ce mai uh, stăm să povestim despre uh, combaterea corupției, crime organizate și uh, așa mai departe? Haideți să nu fim ipocriți. Ar trebui să avem un limbaj comun, indiferent de circunstanțe. Îndreptându-mă acum uh, către așteptările mele din partea Comisiei Europene, se referă la noul mediu juridic, dacă vreți, din Uniunea Europeană. E adevărat, uh, Carta Drepturilor Fundamentale este un uh, document legislativ costrângător. Prevederile acestei carte trebuie să se aplice în conjuncție cu legislația europeană. Însă eu una am obosit de câte ori am auzit că acest parlament al nostru a spus că articolul 11 din Carta Drepturilor Fundamentale trebuie uh, să se aplice doar în conjuncție cu articolul 2 al tratatului sau articolul 7 al tratatului. Nu putem spune că doar uh, legislația secundară este um, legislația europeană, tratatul este acolo și uh, din punctul acesta de vedere, cred că propunerile mele din raport vor fi acceptate de Parlamentul European. Un alt element important la care țin foarte mult și mi-aș dori să-l văd uh, implementat este un mecanism de monitorizare și evaluare și care ar face acest lucru anual nu e vorba de a arăta cu degetul, ci e vorba de principii, însă cred că trebuie să ne asigurăm că în Uniunea Europeană avem un organism care să se ocupe de această monitorizare. Din punctul meu de vedere, aceasta ar putea fi uh, Agenția pentru Drepturi Fundamentale, dar mm, și Institutul pentru Pluralism Mass Media. Îmi dau seama care sunt uh, obstacolele juridice, însă un, o instituție din cadrul UE ar trebui să facă acest lucru, pentru că în ultimii ani a trebuit să ne confruntăm în dezbatele publice la Strasburg cu situații de criză în mass media în anumite state membre și înainte de a le sancționa, adică a aplica bunoare articolul 7, poate că e mai bine să prevenim astfel de situații, iar dacă am dispune de un astfel de mecanism de monitorizare și evaluare, atunci un anumit stat ar putea să-și schimbe atitudinea înainte de a se ajunge la măsuri mai drastice. Ar oferi de asemenea o pârghie Comisiei Europene pentru a uh, acționa mai cu tărie până acum. Comisia s-a dovedit foarte timidă în a aborda asemenea încălcări ale libertății mass media. Comisia ar mai trebui să instaureze un grup de uh, susținere a autorităților naționale de reglementare în, dos- în domeniul mass media. Merge și în direcția directivei uh, existente în domeniul audiovizual. Și dacă îmi permiteți pe scurt, ne dorim, avem nevoie de o legislație europeană în domeniul mass media? În opinia mea personală, nu. Deși, în rezoluția anterioară ale Parlamentului European au existat astfel de uh, opțiuni. Dar numărul de ONG-uri și asociații de jurnaliști pe care le-am întâlnit mi-au transmis că nu e necesară o legislație specifică nu doar uh, din cauza principiului subsidiarității, ci și pentru că realitatea în fiecare stat membru este atât de diferită la nivelul Uniunii, încât uh, elementul cultural este important și ar fi dificil de închistat într-o legislație europeană. Pe de altă parte, există o inițiativă a mai multor ONG-uri din media de a lansa o inițiativă cetățenească în domeniul mass media. Aceste lucruri vor fi discutate în audierea de pe 6 noiembrie și de aceea mai avem câteva zile după audiere pentru a introduce amendamente, uh, pentru că s-ar putea să obținem informații prețioase din această audiere. Mai există și un aviz din partea Comisiei Cult în multe puncte se situează pe aceeași linie cu noi. Sunt și câteva puncte divergente și vom vedea uh, cum uh, vom avansa. Nu doresc să închei fără a mulțumi lui Octavio, um, consilierul consilierul ALDE. Mulțumesc tuturor! Prea bine, spune președintele, mulțumim, doamnă Weber. Deschidem acum dezbaterea. Thank you, Mr. Chairman, and I am intervening on behalf of our... Domnul Busutil, vorbesc în numele domnului Marinescu, raportorul din umbră pentru PPE. Dumnealui a trebuit să revină în circumscripție încă de astăzi. Mai întâi îi mulțumim, domnule Weber, pentru propunerea de raport și pot să vă spun că PP-ul uh, consideră acest raport un temei foarte bun, un text foarte echilibrat, pe care îl apreciem. Există două puncte pe care aș dori să le discut. Doamna Weber a abordat uh, chiar acum unul din aceste puncte, și anume limite, care sunt limitele competenței noastre. Uh, putem interveni în acest sector? În ce fel putem uh, aplica uh, prevederile Cartei Drepturilor Fundamentale? Putem solicita oare Comisiei să legifereze? Și deoarece un reprezentant al Comisiei este aici, s-ar putea să mm, intervină și să ne spună care consideră Comisia că sunt limitele competenței uh, Parlamentului, Comisiei respective, ale UE în acest domeniu. Așa cum înțeleg eu lucrurile, Carta Drepturilor Fundamentale nu poate fi aplicată cu ușurință în acest domeniu, deoarece nu se aplică în mod specific la ceea ce se întâmplă în statele membre. Drepturile consumatorilor în statele membre sunt legiferate prin intermediul altor convenții. Apoi se face referire la o propunere de inițiativă legislativă în considerentul F. Noi nu considerăm că Uniunea Europeană are competența de a avea legi, eh, competențe legislative în acest domeniu, dar, odată în plus, doresc să întreb Comisia dacă acest lucru este posibil sau nu. Altminteri, e inutil să repetăm mereu aceleași lucruri. Fără a ști exact dacă avem sau nu avem astfel de competență. Dacă avem competența, da, haideți să solicităm comisie inițiativă, dar dacă nu avem această competență, atunci lucrurile trebuie să fie cât se poate declare dată pentru totdeauna. Ce se întâmplă atunci când apar încălcări flagrante ale libertății presei în anumite state membre? cum putem aborda astfel de probleme. Trebuie să înțelegem ce mecanism se aplică în astfel de cazuri. E un lucru să uh, soliciți cuiva să intervină în cazuri de încălcare, dar dacă acel cineva nu dispune de un mecanism, de o metodologie clară, sigur că lucrurile sunt mult mai dificile. La alineatul 10 se solicită stabilirea unui uh, grup al autorităților de reglementare în domeniul mass media, care să aibă puteri inclusiv de sancționare. Oare Uniunea Europeană chiar poate să facă așa ceva? Tratatele ne oferă puterea de a organiza un astfel uh, de grup? Eu chiar mi-aș dori un răspuns la această întrebare înainte de a merge mai departe. În fine, ultimul punct la care doresc să mă refer. Este și unul esențial. E vorba de calitatea jurnalismului și uh, standardele etice în jurnalism. Sigur, vorbim de integritate, independență profesională, aplicarea codurilor de conduită. Din nou, nu cred că ține de competența noastră să legislăm, să legiferăm în acest domeniu, dar fiind vorba de un raport din proprie inițiativă, poate că nu ar fi rău să includem un alineat care să facă referire directă la importanța integrității eticii profesionale, tocmai ca pilon al independenței și pluralismului mass media. Vă mulțumesc! Mrs. Guns. Doamna Gantz. În calitate de raportor din umbră pentru grupul SND, uh, doresc la rândul meu să mulțumesc doamnei raportor, dar și domnului Scheuer pentru uh, excelenta prezentare. Îi mulțumesc, doamnei raportor, și pentru propunerea dumnealei. Și amintindu-mi cum am pornit la drum în acest raport, uh, Comisia Libe avem senzația că e nevoie de uh, niște condiții minime pentru libertatea mass media și pluralism. Multe s-au întâmplat de atunci. Am uh, lucrat mult în acest domeniu și, dacă vă amintiți, uh, doamna Nelly Crăs, uh, doamna comisar, a participat de asemenea în acest efort, dar fără a formula niște recomandări. Și comisia, deci, lucrează asupra acestei probleme și câteva zile în urmă Comisia a acceptat o inițiativă cetățenească în ce privește pluralismul mass media, care vine ca un răspuns direct la dilema noastră. Și anume, um, dacă această inițiativă a fost acceptată, înseamnă pe undeva că există competențe la nivelul Uniunii Europene de a merge mai departe cu uh, aceste inițiative. E adevărat uh, și cadrul legislativ este unul mm, fragmentar la nivelul Uniunii Europene, de unde și recomandările de armonizare și coordonare. Uh, nevoia de monitorizare, de asemenea, este un punct de consens. Însă, spre deosebire de domnul Busutil, eu cred că ar trebui să avem o listă de criterii minime în ce privește libertatea și pluralismul PESE. Iar dumneavoastră, domnule Schauer, ați menționat multe din aceste probleme. Acum avem o listă mult mai completă uh, de probleme. Sigur că aceasta este mai lungă decât lista de recomandări și soluții, dar e responsabilitatea noastră să mergem mai departe uh, în elaborarea unor astfel de recomandări. Și cu avizul uh, serviciului juridic, așa cum a menționat și doamna Weber, uh, ar trebui să obținem un astfel de aviz juridic, atât din partea serviciilor juridice ale Parlamentului, cât și ale Comisiei, pentru a defini mai clar competențele. Însă, în orice caz, este responsabilitatea noastră să formulăm niște recomandări și să solicităm Comisiei să avanseze uh, în direcția unei directive. Sigur că nu uh, putem avea un regulament foarte restrictiv, dar un uh, regulament cadru de garantare a libertății și pluralismului media, inclusiv uh, transparența proprietății uh, trusurilor media, așa cum spunea doamne, doamna Weber, uh, sunt extrem de importante. Cred că trebuie să fim curajoși și să ne exprimăm cât se poate de clar, să mergem mai departe în uh, această problemă, verificând, desigur, limitele competenței noastre, dar cred că trebuie să avem o poziție fermă și limpede. Personal, mă angajez să uh, lucrez în continuare pe această problemă. Vă mulțumesc. Mrs. Guns, Mrs. Interveld. Mulțumesc, doamna Gans. Doamna Intveld. Mulțumesc, domnule președinte. O intervenție foarte scurtă, dacă îmi dați voie, ca reacție la ceea ce a spus Simon Busutil. Întotdeauna este ceva ce deranjează un grup politic sau altul în legătură cu competența Uniunii Europene. Noi încercăm în clipa de față să rezolvăm probleme în zona euro, deși în tratatul de la Lisabona sunt foarte puține prevederi în acest sens. Uh, ieri uh, în Comisia FEM a fost respins uh, raportul dumneavoastră atunci când trebuie să existe restricții în mass media atunci când sunt fotografii cu femei. Dacă noi considerăm că aceasta este o comunitate de valori, că Europa este o comunitate de valori, atunci acesta trebuie să fie obiectivul nostru politic și dacă nu există acum prevederi din acest punct de vedere, să schimbăm tratatul în acest sens. Trebuie să uh, nu ne ascundem în spatele unor argumente legale sau a lipsei uh, de temei legale pentru a evita dezbaterile sensibile. Doamna Sargentini. Mulțumesc foarte mult. Mă voi referi la intervențiile doamnei Gânz și doamnei Infeld și eu vreau să fac o observație asemănătoare. În Comisia pentru Control Bugetar a fost prezentat un raport uh, în domeniul jurnalismului de investigație de, care este angajat în combaterea fraudelor pe plan european un raport deosebit de interesant. Au fost date exemple din diversele state din Uniunea Europeană despre modul în care jurnaliștii au reușit să atragă atenția asupra unor uh, cazuri de fraudare a banilor europeni și despre modul în care am putea noi să-i ajutăm să-și desfășoare această activitate de investigație. Iar în contextul libertății mass media, cred că și instituțiile europene ar trebui să își schimbe atitudinea. Trebuie să existe un acces la documente. Noi știm foarte bine că foarte multe instituții de la Bruxelles sunt uh, refractare față de ideea de transparență și de acces la documente, deși uh, ar trebui să fie invers. Se vorbește despre protecția surselor, de pildă, și necesitatea de a-și proteja sursele. Dacă noi dorim să existe un jurnalism de valoare, atunci și noi, în calitate de politicieni, ar trebui să avem o atitudine transparentă și să-i protejăm pe acești jurnaliști. Deci, raportul doamnei Weber este rezultatul unei dezbateri foarte serioase, inclusiv în legătură cu peisajul mediatic din Ungaria. Noi știm foarte bine ce s-a întâmplat la începutul acestei perioade legislative și știm și care a fost situația mass media în Italia. Faptul că noi încercăm să obținem și să creăm instrumente care să stimuleze uh, pluralismul mediatic și să-i protejăm pe jurnaliști uh, este uh, că um, se ajunge la dezbateri de genul acesta, avem sau nu dreptul să o facem. Eu cred că nu trebuie să ne ferim de efortul uh, și de asumarea responsabilității că suntem datori să acționăm astfel pentru că acest Parlament a solicitat Comisiei Europene în repetate rânduri uh, ideea unei inițiative legislative. Deci, noi uh, trebuie să uh, nu doar să uh, amintim că am solicitat asta, ci vrem să impunem din acest punct de vedere o uh, legislație. Pentru că altfel nu vom face decât să avem uh, dezbateri nesfârșite și um, să existe în continuare state membre care nu sunt dispuse să-și corecteze atitudinea. Uh, vom avea tot mai multe exemple în care mass, media, uh, mass mediei se pune un căluș în gură. Deci noi trebuie să servim democrația. Mulțumesc, domnul de ionc. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îi mulțumesc domnului Scheuer pentru prezentarea domniei sare, care mi s-a părut foarte utilă, inclusiv recomandările, și doresc să mulțumesc și Renate Weber, pentru că eu cred că ne-a furnizat o bună bază de discuție. Cu siguranță că vor fi înaintate multe amendamente, dar uh, nu uh, pentru că ne aflăm pe situații conflictuale, ci pentru că dorim să completăm, de fapt, conținutul acestui uh, proiect. Vă mulțumesc și doamnei Infeld Sigur că încercăm să evităm să violăm principiul subsidiarității, dar în această situație eu cred că trebuie să ne gândim la influența Cartei pentru drepturile omului și um, cred că uh, din acest punct de vedere putem să ne asumăm competența pe plan comunitar să sprijinim actul jurnalistic, inclusiv uh, jurnaliștii de investigație care sunt angajați în lupta împotriva corupției. Deci aș vrea să văd din acest punct de vedere mai multe recomandări legate de modul în care putem să-i susținem pe jurnaliștii de, jurnaliștii de investigație, pentru că evoluțiile din acest punct de vedere nu sunt încurajatoare. Um, iar noi um, am putea să tragem foloase din rezultatele unor articole um, redactate de jurnaliștii de investigație. Există foarte mulți corespondenți în Bruxelles și uh, ei relatează despre ceea ce se întâmplă aici uh, într-o manieră tot mai amplă. Noi uh, știm exact uh, care este rolul competiției în ce privește calitatea actului jurnalistic și cred că trebuie să stimulăm jurnalismul de bună calitate. Din acest punct de vedere, cred că putem să mai înaintăm amendamente. În ce privește um, competiția cred că um, este esențială pentru libertatea mass media, existența unor condiții de fair play uh, în ce privește uh, competiția poate să ducă la un jurnalism de calitate. Pentru că uh, dacă nu există competiție, atunci și calitatea scade și actul jurnalistic devine superficial Legislația privind competitivitatea, ă, de asemenea, poate să de ajute și ă, radioteleviziunea publică. Eu cred că ă, fondurile publice trebuie să fie utilizate eficient în folosul actului publicistic al jurnaliștilor din radioteleviziunile publice. Deci, problema nu este dacă Um, mass media este sau nu eficientă, ci în primul rând dacă uh, dispunem de uh, banii necesari pentru a spori eficiența. Și uh, să știți că sunt îngrijorat în legătură cu ce s-a întâmplat în Comisia Econ în legătură cu o propunere, pentru că exista o clauză de protejare a jurnaliștilor, dar să știți că ei adesea sunt într-o situație foarte delicată. Dacă ei publică informații care sunt considerate a fi confidențiale în legătură cu anumite aspecte economice, iar dacă jurnalistul are un profit în uh, baza articolului său, el poate să ajungă în fața unor instanțe penale. Mie mi se pare că uh, această situație este deosebit de dificilă pentru că dacă există acest risc de a fi arestat uh, când nu faci decât să arăți cu degetul asupra unei ilegalități, este foarte periculos și datorită acestui uh, situații periculoase în care jurnaliștii se uh, află, uh, cred că ar trebui să ne gândim dacă nu trebuie să modificăm cadrul legislativ. Vă mulțumesc foarte mult, președintele, mulțumesc foarte mult. Domnul Ilcev, mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, aș vrea să uh, o felicit pe Renate Weber pentru realizarea acestui proiect de raport, care mie mi se pare a fi deosebit de important. Cu siguranță că uh, vor exista foarte multe propuneri de uh, amendamente, dar asta este uh, și expresia a uh, problemelor foarte serioase pe care raportul le tratează. Vorbim despre libertatea mass media, despre libertatea de expresie, uh, într-un moment în care uh, nu este uh, doar suficient să atragi atenția asupra unor situații particulare din anumite state, pentru că există deja o tendință în țările în care sistemul democratic nu este foarte dezvoltat, uh, anumite tendințe negative. Pe mine m-au impresionat o serie întreagă de uh, probleme menționate de domnul Scheuer în raportul său, inclusiv problema de pildă de distribuire a presei scrise. Ă, nu există suficiente instrumente la dispoziția organelor de presă din acest punct de vedere și atunci trebuie să te întrebi dacă un ziar are șanse la longevitate sau dacă nu ă, este riscul să dispară foarte repede de pe piață. Este evident că și concentrarea uh, organelor de presă în uh, puține mâini uh, constituie un risc. Și noi nu trebuie să evităm să vorbim despre aceste aspecte, despre piața mass media, despre problemele legate de publicitate, și accesul la comenzile de publicitate sunt lucruri evidente legate de situația mass media, după aceea influența politicului. Pentru că multe organe de presă uh, sunt victimele unor acțiuni de intimidare. Deci, în loc să uh, critique puterea, devine, pe de altă parte, un fel de mână prelungită a executivului. Aceste fenomene se uh, regăsesc în multe din statele noastre și uh, de multe ori nu sunt rezultatul creativității cetățenilor noștri, ci a laboratoarelor de inginerie politică care încearcă să influențeze diversele redacții și actul editorial. Deci, um, cei care uh, câștigă alegerile uh, folosesc în folosul propriu principiul subsidiarității și um, știind că noi trebuie să-l respectăm, um, acționează uh, într-o manieră nedemocratică. Asta um, mă face să mă gândesc și la aspectele legate de transparență. Uh, nu este suficient să Ehm, știm că cineva deține una, două ziare, trebuie să știm de exact care sunt toți proprietarii, care sunt sursele de finanțare ale respectivelor organisme de presă. Iar atunci când apare un nou organ de presă, ehm, ehm, aceste lucruri trebuie să fie transparente. Există o serie de cerințe minimale care trebuie să fie respectate, dar ele uh, să uh, nu fie scolastice, să nu fie abstracte, să nu fie de tip soft, ele trebuie să fie imperative, ele trebuie să fie uh, respectate de toată lumea și um, să um, putem, uh, dacă există uh, eșecuri sau lacune în activitatea sau neajunsuri în activitatea mass media, să putem opera cu ele. Trebuie să acți- putem acționa mult mai categoric, mult mai radical, să se respecte instrumentele care să devină stringente în Europa. Trebuie să vedem cum se acționează aici, cum acționează Frontex, cum uh, reacționează Eurosur. Ehm, noi cred că ă, ar trebui să dispunem de un organism care să se ocupe de aceste lucruri și cred că nici Comisia nu trebuie să fie atât de timidă și Renate Weber a atras atenția asupra acestui lucru. De ce să fim atât de rezervați ehm, față de cei care violează ă, reguli academice de transport, reguli academice, ă, trebuie să fie penalizați. Iar noi nu ar trebui să permitem o afectare a activității mass media de către cetățeni. To conclude, Mrs. Weber. Doamna Weber, pentru concluzii și după aceea uh, uh, va avea cuvântul domnului Coelio, dar să nu uităm că la ora 11 trebuie să votăm. Mulțumesc foarte mult tuturor colegilor pentru comentariile făcute. Sigur că nu vreau să mă refer la fiecare din observațiile făcute, pentru că nu avem timpul necesar la dispoziție. Vom avea o audiere pe 6 noiembrie și uh, Cred că termenul limită de depunere a amendamentelor este 8 noiembrie. Deci mai avem uh, timpul necesar uh, să ne mai întâlnim, să discutăm și bineînțeles că și pe marginea amendamentelor vom avea întâlniri cu raportorii din umbră. Doresc să atrag atenția din nou asupra faptului că uh, dacă nu există legislație, poate că ar trebui să creăm una, așa cum a spus Sofie. Sigur, că, bine, s-ar putea să spună mulți, nu, asta va necesita timp. Nu. Eu sunt foarte convinsă că ceea ce avem în clipa de față, articolul 11 al cartei, în conjuncție cu articolul 2 al tratatului, ar trebui să fie suficient și să ofere suficientă putere Comisiei să reacționeze când este necesar. Mulțumesc foarte mult! Deci, am înțeles că în clipa de față, Comisia nu dorește să ia cuvântul acum, nu? Așteptăm uh, și amendamentele. Am înțeles bine? Da? Deci, vă sugerez să îi mulțumim doamnei Weber pentru prezentare și vă sugerez să trecem la punctul următor dar uh, să reținem că va exista o audiere a Comisiei Libe pe marginea acestui raport pe data de 6 noiembrie în această Comisie Libe, iar că termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 8 noiembrie. Bun. Iar acum trecem mai departe la raportul domnului Coelho, care ne va prezenta un raport despre SIS. Mulțumesc, domnule președinte. După cum bine știți, uh, votul privind uh, sistemul de migrare SIS a fost programat uh, pentru astăzi la ora 11. Ceea ce s-a întâmplat, după cum bine știți, Parlamentul European în ce privește migrația a spus trei lucruri. În primul rând că salutăm propunerea din partea Comisiei pentru că este mult mai bună Uh, aduce mai multă certitudine juridică. În al doilea rând, suntem implicați uh, într-o procedură rapidă, scurtă, pentru a permite statelor membre uh, să profite de linia bugetară care este disponibilă anul acesta, astfel încât să sprijine măsurile de la nivelul sistemelor naționale și, în al treilea rând, am făcut câteva amendamente pentru a întări protecția în ceea ce privește dosarele migraționiste. Așadar, ceea ce s-a întâmplat a fost că Consiliul a decis să despartă propunerea inițială uh, de către cea a Comisiei. Așadar, noi nu mai lucrăm pe propunerea inițială, originală, din partea Comisiei Europene, ci ar trebui să lucrăm pe marginea celor două noi propuneri înaintate de către Consiliu. Din acest motiv, nu ni se permite să votăm astăzi, așa cum a fost prevăzut, și trebuie să schimbăm amendamentele de la propunerea inițială și să le facem pentru cele două nouă pentru cele două noi texte pe care le avem și le-am primit acum câteva minute. Din acest motiv, domnule președinte, pentru a putea susține compromisul acestui, uh, acestei comisii libe și pentru a ajuta statele membre să poată utiliza linia bugetară anul acesta, sugerez să urmăm procedura simplificată care este prevăzută la regula 46 din regulamentul nostru de procedură. Așadar, în felul acesta putem să accelerăm procedura nu vom crea absolut nimic nou, vom schimba amendamentele pe care oricum le înaintaserăm deja cu privire la textul original și le vom reorienta către cele doi, două texte noi și Comisia Libe va putea cădea de acord asupra textului și va putea vota la Strasburg uh, la sesiunea din noiembrie pe marginea acestui dosar. Asta vă sugerez, raportorii din umbră și ceilalți colegi Uh, de la Libe sunt uh, liberi să ne susțină în această propunere. Mulțumesc, domnule Coelio, spune domnul președinte. Mai avem uh, câteva minute pentru ca Comisia să intervină și președinția cipriotă în ceea ce privește sistemul de informații Schengen din a doua generație, SIS. Așadar, președinția cipriotă dorește să ia cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Președinția cipriotă dorește să mulțumesc Parlamentului pentru activitatea care a fost uh, făcută pe marginea acestei propuneri și, de asemenea, pentru flexibilitatea arătată în ceea ce privește cooperarea în cadrul acestei proceduri accelerate. Consiliul va acorda atenție într-o mare măsură tuturor amendamentelor propuse și va lua în considerare uh, aceste amendamente. În fine, doresc să spun că știm că proiectul SIS-2 este foarte important și, de asemenea, conformitatea cu uh, calendarul general. Știm că va deveni funcțional în uh, primul trimestru al anului 2013. Vă mulțumesc. Mulțumesc președinției. Comisia dorește să intervină? Nu? Dacă nu mai sunt alte intervenții, am uh, auzit care a fost uh, prezentarea actualizată a raportului privind uh, sistemul de informații Schengen din a doua generație, SIS 2, versiunea reformată și l-am ascultat pe raportor care a sugerat că ar trebui să trecem la procedura simplificată, așa cum este prevăzut la articolul 46 din regulamentul de procedură al Parlamentului, în ceea ce privește cele două texte înaintate de către Consiliu cu privire la SIS 2. Dacă toată lumea este de acord cu această propunere, deci dacă nu există obiecții la propunerea domnului Coelho, atunci uh, ar trebui să considerăm acest fapt ca și convenit. Toată lumea este de acord? Bun, asta înseamnă că suntem de acord să folosim uh, procedura simplificată în baza articolului 46. Bun, mulțumim domnului Coelho pentru uh, prezentarea acestui raport și cu aceasta ne luăm câteva minute pentru a putea începe cu votul. Uh, votul este programat pentru ora 11, adică în 2-3 minute de acum încolo, deci la ora 11 vom începe cu votarea. So, there we go. We have a couple of votes as two of them. Așadar, suntem uh, cât se poate de la timp cu programul. Primul vot pe care îl vom avea este votul privind uh, raportul de aviz privind clauzele de apărare a reciprocă și de solidaritate ale UE, dimensiuni politice și operaționale, raportul care a fost uh, redactat de colegul nostru, domnul Busutil. Așadar, haideți să începem cu votul. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5. Nu, îmi cer scuze. 5 devine caduc.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 Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Observ că există o diviziune, dar vreau să verificăm clar care este numărul de voturi pentru și împotrivă. Așadar, verificăm. Amendamentul 17, votul este deschis. 17. Votul este închis. 21 pentru, 17 împotrivă, așadar se adoptă. 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge. 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 20 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Acum votul privind uh, textul astfel modificat. Vot electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Da, votul este închis. Ia să vedem rezultatele. Trebuie să reluăm votul pentru că nu a funcționat. Se pare că verificarea electronică nu a funcționat, așadar mai încercăm o dată. Votul este deschis acum. Haideți să votăm. Votul este închis. 33 pentru, 3 împotrivă, 4 abțineri. Este un vot pozitiv. Îl felicităm pentru, pe domnul Busutil. Și acum trecem la un al doilea vot. Există?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 Îmi cer scuze, amendamentul 4. Am sărit peste unul din greșeală. Deci, ne reîntoarcem la amendamentul 4. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 7.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 În... Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11. Vreți să verificăm? Să verificăm la amendamentul 10. Bun. Vot electronic, amendamentul 10. Votul este deschis. Votul este închis. Nu? Nu e probleme? 18 pentru, 23 împotrivă, se respinge. 44 acum. 44. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru. Nu. 11, îmi cer scuze, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 47 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 48. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 49. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 19 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 52 pe două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru. Partea a doua acum, pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge.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 Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 61. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 25 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Acum considerentele și referirile. 26 pentru. Împotrivă, abțineri se respinge. 27 pentru. Împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 1 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 28 pentru.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 abțineri, se respinge. Votul acum, pe marginea textului astfel modificat, vot electronic, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. 40 pentru, 2 împotrivă, o abținere. Felicitări, mulțumim, domnule Ciobo. Acesta a fost partea cu voturile. Iar acum ar trebui să trecem la Frontex. Haideți să acordăm un minut deputaților care doresc să părăsească sala. Vă rog să faceți acest lucru în liniște și îl salut pe directorul agenției Frontex, domnul Ilka Laitinen. Într-un minut vom face acest lucru. Hmm? Please, colleagues, ladies and gentlemen. Stimați colegi, doamnelor și domnilor, am acordat uh, un minut uh, celor care doresc să părăsească sala, dar uh, v-aș ruga să o faceți în liniște. Cei prezenți, v-aș ruga să vă luați locurile. rog să încetați discuțiile bilaterale, pentru că suntem aici să îl ascultăm pe invitatul nostru, domnul Ilka Laitinen. Așa cum știți cu toții, dumnealui este directorul agenției Frontex. Dumnealui ne va face o prezentare, după care va fi timp și pentru discuții. Aș dori să vă reamintesc că am adoptat un amendament în Comisia Libe uh, pe bugetul 2013 al Frontex, punând aproape 10 milioane de euro din bugetul operațional al agenției în rezervă. Asta până când directorul ar fi prezentat Parlamentului anumite etape practice în măsurile de salvare a migranților pe mare în operațiunile Frontex. Acestea fiind printre uh, obligațiile din mandatul agenției. Domnul Laitine ne va face această informare, după care vom și discuta cu dumnealui. Domnule Laitinen, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor! Este pentru mine un privilegiu și o onoare să mă aflu din nou în fața Comisiei Libe pentru a vă informa despre măsurile practice pe care agenția le-a luat pentru a salva migranții pe mare. Domnul președinte a pus în context această solicitare de informare. Întâi de toate, permiteți-mi o introducere a acestei teme. Din luna august acestui an am constatat o agravare a situației la frontierele externe ale Uniunii Europene. Majoritatea cazurilor Um, de migrație, punctele de gravitate, dacă doriți, um, se deplasează din nou de la zonele de granițe interne către uh, zonele de granițe maritimă. Zonele uh, maritime sunt uh, tot mai solicitate, este o temă cât se poate de actuală. Și în acest context, măsurile de salvare pe mare sunt cât se poate de actuale. Apoi, e vorba și de o abordare individuală a gărzilor de coastă atunci când trebuie să salveze vieți. Aceste incidente, în mod normal, nu au loc atunci când condițiile sunt bune. Munca, eforturile uh, pazei de coastă uh, merită tot respectul nostru, deoarece se derulează în condiții extrem, extrem de grele. Apoi, am să vorbesc despre responsabilitatea a agenției pe de-o parte, dar și a statelor membre pe de altă parte. Există un bun echilibru și o abordare în spirit de echipă în a înțelege aceste responsabilități care ne revin. Există o provocare majoră atunci când vine vorba de coordonarea și administrarea operațiunilor comune pe mare, precum și cui revine conducerea, leadership-ul acestor operațiuni de salvare pe mare. Adesea, sistemul de coordonare în statele membre nu uh, coincide cu autoritatea care cooperează cu agenția Frontex. Și în acest sens încercăm să ameliorăm coordonarea între cele două tipuri de autorități. Dacă e să analizăm situația internațională în ce privește incidentele de salvare pe mare și abordăm uh, categoria navelor nesigure și ne orientăm după statisticile internaționale, 90% din incidentele la nivel internațional s-au derulat în timpul operațiunilor Frontex și au fost executate de nave care participau în mod direct sau indirect la aceste operațiuni Frontex. 90% din accidentele internaționale din această categorie utilizau nave nesigure și s-au derulat în timpul operațiunilor comune Frontex. Și ca să vă ofer câteva date statistice din 2011. Am înregistrat 247 de cazuri de uh, salvare unde peste 23.000 de persoane au fost salvate. Deci, 247 de cazuri, peste 23.000 de persoane salvate. În acest an, numărul de cazuri înregistrate până astăzi este 118 și aproape 4.000 de persoane au fost salvate. Constatăm, deci, o ameliorare. Mai puține cazuri, mai puține persoane în pericol. O altă abordare interesantă ar fi aceea de a face o comparație între numărul de uh, migranți ilegali, câți dintre ei au fost salvați pe mare. În 2011 acest procent era de 38%, ceea ce înseamnă că aproape 4 din 10 migranți ilegali și-au riscat viața, au fost în pericol, dar au fost salvați. Anul acesta procentul este de 33%. De ce vă ofer asemenea detalii? E bine, aceste cifre sunt justificarea pentru un punct de plecare în planificare și coordonare a acțiunilor comune pe mare. Aceasta este dificultatea în operațiunile de salvare. Nu este vorba de o excepție, ci de un punct de plecare pentru planificare și coordonare a, a unor astfel de acțiuni. Atunci când mi s-a solicitat să vorbesc despre măsurile uh, practice, uh, m-am gândit să vă ofer lista măsurilor concrete, într-adevăr, pe care le-am întreprins. Primul punct. Determinăm area de uh, operare. Există mulți factori care uh, au incidență asupra determinării ariei de uh, derulare a operațiunii. E vorba de o analiză de risc. care este riscul de a apărea o situație care să implice mm, operațiune de salvare. Care sunt factorii cheie în determinarea unei astfel de arii? La fel, decidem și pentru ceea ce ține de planificarea în timp. Bazându-ne pe date statistice anterioare și alte informații disponibile, încercăm să determinăm care este momentul cel mai adecvat pentru a lansa o astfel de operațiune. Pregătirile pentru operațiuni sunt complexe. Planul de cooperare este de acum înainte un document cheie care implică nu doar agenția, ci și statul membru gazdă și statele membre participante. Este un fel de plenară, dacă vreți, unde detaliile operațiuni sunt uh, prezentate, detaliate și asumate de fiecare partener. Avem o clauză standard și instrucțiuni precise pentru cazurile de operațiuni de salvare. Acestea au fost uh, dezvoltate în uh, ani de experiență Frontex și acum atingem nivele de acuratețe uh, semnificative. Un alt element important este definirea rolurilor și responsabilităților fiecărui partener. Așa cum am menționat, există o diferență între centrul de coordonare de salvare și Centrul uh, Internațional de Coordonare a Operațiunilor Frontex. Și este foarte important să ne asigurăm că ori de câte ori apare o situație unde comanda și controlul e transferată de la uh, centrul Frontex la centrul uh, pentru salvare, uh, schimbul de informații să fie cât mai uh, eficace. Un uh, element important în acest sens îl constituie și planificarea. Un element ce ține de practică, cum spuneam, ține de coordonarea între centrul Frontex și Centrul Internațional uh, pentru Operațiuni de Salvare nu este vorba de, o, de niște patrule monotone, ci în mod constant ne antrenăm și practicăm diverse măsuri de salvare. Un alt element important, de asemenea menționat în planul operațional, e obligația de a informa Centrul de Coordonare al Operațiunilor de Salvare despre momentul și locul în care um, navele noastre patrulează, așa încât uh, Centrul Internațional de Coordonare să știe um, ce nave pot fi uh, trimise uh, unde și la ce moment dacă se ivește o situație de pericol. Un al treilea element se referă la tipul de echipament folosit. Este foarte important ca atunci când începem planificarea împreună cu statele membre să știm ce echipamente vor trimite, deci care sunt, altfel spus, capacitățile și capabilitățile uh, pentru asemenea operațiuni de salvare. Echipamentele, fie că e vorba de nave, fie de echipamente de teren, trebuie să includă sisteme de supraveghere și detecție așa încât să știm fiecare navă, elicopter sau avion de ce um, echipamente de supraveghere dispune. Un alt element este disponibilitatea uh, vaselor și capacitatea lor de a primi uh, pe acești migranți. Trebuie să știm dacă avem suficiente pături bunăoară la bord și uh, în ce fel uh, putem ajuta efectiv migranții. Prin urmare, există un, o astfel de evaluare prealabilă a uh, echipamentelor în termen general. Mă voi referi acum și la formare. Există module specifice de formare pentru operațiuni de salvare pe mare. Apoi organizăm exerciții atât pentru membrii echipajelor, atât de pe nave cât și uh, din avioane. Facem verificări prealabile ale membrilor echipajelor care participă în astfel de operațiuni, asigurându-ne că fiecare au uh, urmat formările obligatorii standard pentru operațiuni de salvare pe mare. Acestea sunt organizate la nivel național, dar se bazează pe standardele Organizației uh, Maritime Internaționale. Cam acestea sunt uh, măsurile practice pe care le luăm pentru a pregăti operațiunile și pentru a ne asigura că sunt, uh, uh, că dispunem de echipamentele necesare și suficiente. Permiteți-mi acum să trec la măsurile secundare, oarecum, ce pot fi de asemenea considerate ca mm, elemente practice. Și mă voi referi înainte de toate la cooperarea interagenții. E vorba de Frontex, Agenția de Control Pescuitului, Oficiul de Susținere a Azilului și Centrul European de uh, Satelit. Avem cooperări bilaterale și multilaterale cu toate aceste agenții din domeniul maritim. Cu unele dintre acestea și în special cu Agenția pentru Siguranță Marină, Maritimă și cu Agenția pentru Supravegherea Pescuitului, am derulat uh, operațiuni comune, în special uh, găzduite de Spania. Suntem în favoarea dezvoltării unui sistem de pază de coastă european, pentru că o astfel de nevoie există. și o secțiune a activității uh, unui astfel de serviciu ar fi tocmai uh, salvarea pe mare. Siguranța persoanei fiind un drept fundamental, la nivel de agenție avem o strategie în ce privește drepturile fundamentale. Aceste elemente au fost uh, discutate și în trecut uh, cu Comisia Libe și mă bucur să vă pot informa acum că ofițerul pentru drepturi fundamentale din cadrul agenției Frontex a fost desemnat, este o doamnă și a informat agenția că își poate asuma noua funcție începând cu 15 decembrie 2012. Același lucru se întâmplă și pentru Comitetul Consultativ. Deja am avut o întâlnire preliminară, preliminară pe 5 septembrie și întâlnirea inaugurală, prima întâlnire oficială, dacă doriți, a acestui forum consultativ se va desfășura pe 16 octombrie. Și mă bucur că, potrivit invitației pe care v-am lansat-o, un reprezentant al comisiei dumneavoastră va participa la această foarte importantă primă întâlnire a uh, Comitetului Consultativ Frontex pentru Drepturi Fundamentale. Cooperarea uh, bilaterală între Frontex și uh, Agenția pentru Drepturi Fundamentale este una foarte importantă. Chiar ieri dimineață am discutat cu colegii mei uh, problema în zonele de război, desigur cu accent pe zonele maritime. Pot să vă asigur că această cooperare este una cât se poate de bună și că a adus în trecut deja multe rezultate pozitive. Domnule președinte, am să, mă, am să vorbesc acum și despre Eurosur. Nu este doar o, o, o frază frumoasă. Trebuie să ținem uh, seama și să implicăm întreaga Uniune Europeană atunci când vine vorba de salvarea de vieți omenești. Avem nevoie de instrumente adecvate și să ținem seama de informațiile disponibile eh, la nivelul frontierelor UE și să vedem în ce fel putem consolida uh, operațiunile, măsurile de salvare a vieților omenești. Frontex dispune de un sistem de poziționare care va contribui la Eurosur. Altfel spus, avem un sistem prin care putem urmări locația fiecărei nave, fiecărui echipament implicat în operațiuni Frontex. Acestea, aceste informații, sigur, sunt disponibile și centrelor de coordonare ale operațiunilor de salvare. Un alt factor important, care de asemenea va figura în Eurosur, este o imagine de compatibilitate a operațiunilor. În, Euro, uh, în viitor vom putea folosi Eurosur captând imagini online și acestea vor, fi, vor putea fi folosite în diverse contexte, inclusiv în operațiunile de salvare. Acest lucru, desigur, consolidează capacitatea noastră de reacție. În concluzie, Există multe măsuri practice pe care le luăm și pe care urmează să le mai luăm. A fi pregătiți pentru operațiuni de salvare nu este o excepție, repet, ci un punct de plecare. Înțelegem care este responsabilitatea ce ne revine. Recunoaștem că există încă provocări la care trebuie să răspundem, în special diferitele posturi de conducere, de management, dar și de leadership în diversele contexte. Și uh, responsabilitatea este oarecum împărțită între cei care intervin în operațiunea de salvare și cu siguranță există loc de ameliorare pentru a coordona și armoniza inclusiv definiția ce înseamnă pericol. Pentru că statele membre se întâmplă să aibă diferite uh, definiții și criterii pentru ce înseamnă o situație de pericol, iar acest lucru ne complică activitatea. Nu aș dori să intru în foarte multe detalii în ce privește capacitățile statelor terțe în aceste operațiuni de salvare. Acesta este un element uh, unde cu siguranță e nevoie de încă multă ameliorare. În fine, care ar fi perspectiva pentru 2013? Ei bine, dacă vă amintiți uh, prima mea frază și anume faptul că centrul de gravitate tinde să devină zona maritimă, situația bugetară mm, fiind, așa cum știți, una încă sub semnul întrebării, deocamdată agenția își asumă responsabilitatea de pregătire corespunzătoare a operațiunilor maritime, care prin definiție sunt cele mai costisitoare, datorită diverselor echipamente, atât nave cât și avioane, e dificil pentru noi să știm cum vom putea să efectuăm această planificare pentru anul viitor, câtă vreme nu cunoaștem care va fi situația noastră bugetară. Uh, sunt uh, recunoscător că am avut posibilitatea să vă ofer aceste câteva informații despre felul în care salvăm viețile pe mare. Sunt acum deschis la toate întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc. Uh, mulțumesc, spune președintele. Deschidem dezbaterea și dau de dată cuvântul domnului Papa Nicolau. Mr. Chairman, not the coordinator first? No? să nu vorbească întâi coordonatorii? Sigur, coordonatorii au posibilitatea să solicite eu cuvântul, da, într-adevăr, de obicei uh, le acord prioritate, dar uh, dacă nu și-au semnalat dorința, vă rog, <laughs> deci uh, vă Considerați îndreptățit să interveniți, domnule Busutil? Sigur, puteți să uh, interveniți primul. Mulțumesc. Nu este o chestiune de onoare <laughs> din punctul meu de vedere de a interveni primul, dar vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Dați-mi să mulțumesc domnului uh, pentru prezența în mijlocul nostru, pentru că întotdeauna este important pentru noi să menținem contactul cu dumneavoastră pentru a putea fi informați în legătură cu activitatea agenției dumneavoastră, căreia comisia noastră îi acordă o mare importanță. Vreau să doresc să îmi exprim în primul rând satisfacția că a fost numit un ofițer pentru drepturi fundamentale. Noi am insistat în acest sens și în legislația uh, amendată în acest sens am introdus această idee. Deci ne uh, mulțumește faptul că acest ofițer își uh, preia mandatul. Iar în ce privește siguranța maritimă, Sigur că este nevoie de un echipament adecvat pentru ca dumneavoastră să puteți uh, să rezolvați această chestiune uh, sensibilă într-o manieră adecvată. Nu este vorba doar de salvarea unor vieți pe mare, ci ă, și de ă, o activitate de pregătire în acest sens. Ă, ați vorbit despre faptul că se desfășoară un training în acest sens. Iar când am vizitat oficiul dumneavoastră, am văzut și care este Biblia acestei activități de pregătire profesională pe care o folosiți. Sigur că acum dumneavoastră aveți posibilitatea să achiziționați uh, în plus uh, echipament. Iar dacă îmi dați voie să uh, mă mai refer la câteva aspecte, la liniile directoare pentru activitatea Frontex, ele sunt de asemenea legate de aspectele de siguranță pe mare. Știți, Curtea Europeană de Justiție um, a decis ca aceste linii directoare să fie respectate până la momentul în care vor fi operate modificări și așteptăm din acest punct de vedere o reacție din partea Comisiei. Vreau să vă întreb dacă în ultimii doi ani aceste linii directoare au fost respectate și dacă în spiritul deciziei curții agenția Frontex a făcut uh, și o prezentare comisiei, comisiei și uh, eventuale sugestii în legătură cu modul în care aceste linii directoare ar trebui să fie modificate și îmbunătățite. Mi-ar bucura să ne împărtășiți această experiență. Mulțumesc, doamna Ghiom și după aceea domnul Papa Nicolau pentru a proceda ca de obicei, a da cuvântul reprezentanților diverselor grupuri politice. Mulțumesc, da, doar temporar îmi asum și eu rolul de coordonator. Mulțumesc că ați evocat în propunerea dumneavoastră chestiunea probabilității și sigur că dintr-un fotoliu de la Bruxelles această chestiune a probabilității mi se pare ușor ciudată pentru că acest domeniu al probabilității este într-un fel restricționat. Aș vrea să știu cum acționați dumneavoastră vis a -vis de acest concept. Iar concordanța între dumneavoastră și operațiunile desfășurate de Frontex m-ar interesa de asemenea. Iar o altă chestiune pe care aș dori să o abordez cu dumneavoastră și uh, este legată și de mandatul ofițerului pentru drepturile omului. Uh, vă felicit în paranteză fie spus pentru uh, acest mandat. În legătură cu cadrul general pe care l-am discutat noi în ce privește reforma activității Frontex, vreau să știu dacă ați avansat în ce privește uh, acest uh, post în chestiunile de salvare pe mare va fi uh, prezent la bordul navei care acționează în acest sens. Cum se derulează lucrurile, de fapt, în ce privește mandatul acestui ofițer? Mulțumesc, doamna Ghiom, doamna Keller. Mulțumesc și eu am câteva întrebări de natură practică, altele de ordin general. Ați menționat analiza uh, de risc și sigur uh, că multe misiuni de salvare uh, sunt legate. Deci când vor exista mulți migranți, cu siguranță că exista și un număr mare de persoane aflate într-o situație de impas și ca atare necesitatea unor acțiuni de salvare. Dar uh, uh, sezonul cel mai riscant pentru migranți este iarna și uh, perioada în care vin cei mai mulți migranți este perioada de vară. Deci încercați din acest punct de vedere să uh, vă organizați acțiunile de intervenție pe mare uh, corespunzător, cum acționați uh, iarna, cum procedați atunci când o navă se află într-o situație de impas. Iar în ce privește cu persoanele salvate, ce se întâmplă cu ele după ce au fost uh, salvate, care sunt măsurile de protecție în continuare. Iar în legătură cu elementele de ordin general, Uh, mă bucur că acum un ofițer uh, însărcinat cu respectarea drepturilor omului uh, va acționa. Sperăm că va avea o voce puternică în agenția dumneavoastră, că va fi ascultat atunci când luați decizii și bineînțeles că este foarte important și să existe măsuri practice legate de modul în care trebuie operat atunci când trebuie să salvezi situa- oameni aflați Um, în pericol de a naufragia, dar um, uh, acești uh, oameni aflați într-o situație periculoasă uh, știm uh, că uh, uneori uh, într-adevăr își expun viața, știm că au existat 63 de decese și că deși au solicitat ajutorul, nu a existat disponibilitatea ca nave să se deplaseze pentru a-i salveze. Deci sunt 63 de decese dumneavoastră trebuie să demonstrați voința de a interveni pentru a salva și uh, uh, în Italia, din nefericire, uh, am avut și acest caz în care nimeni nu a fost disponibil sau dispus să salveze. Iar în ce privește acțiunile Frontex, vă întreb întreb dacă Frontex este agenția care este cel mai bine dotată pentru a interveni uh, în acțiunile de salvare pe mare, pentru că de fapt nu este o agenție uh, care să uh, aibă această principală menire a fi, să fie salvată sau să acționeze ca un oficiu pentru migrație. Noi uh, știm că adesea uh, migranții uh, optează pentru rutele cele mai periculoase, ocolite pentru a evita organele de control la frontieră. De aceea, această întrebare de principiu dacă Frontex considerați dumneavoastră că este cea mai bună agenție pentru a interveni în asemenea acțiuni de salvare. În definitiv există și paza de coastă care ar putea să își asume uh, această responsabilitate. În același timp înțeleg însă că uh, salvarea este foarte importantă. Dar dacă dumneavoastră vă asumați uh, această activitate, această parte foarte importantă a misiunii dumneavoastră. Aș uh, întreba și Comisia dacă nu ar fi o bună idee să revizuim mandatul agenției Frontex, să punem un accent mai mare pe salvarea oamenilor aflați în pericol pe mare decât să uh, fie acest accent de a încerca să evităm intrarea migranților pe teritoriul nostru. Mulțumesc, doamna Crispec. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și domnului Leitinen pentru prezentarea sa. Sunt foarte mulțumită de echilibrul care se pare că a putut fi stabilit în activitatea dintre statele membre și activitatea acestei agenții, pentru ca fără întârziere agenția să poată să-și îndeplinească uh, misiunea. Iar în ce privește dezbaterea care agită microcosmosul nostru european, eh, inclusiv numirea ofițerului pentru drepturile omului. Sunt foarte mulțumită că este o femeie care a fost eh, selecționată pentru a ocupa acest eh, mandat. Întrebarea mea se referă la elementele pe care dumneavoastră le-ați menționat în legătură cu această idee de probabilitate și de determinare a zonei de intervenție. Cunoaștem situații concrete, știm ce s-a întâmplat în, uh, ca urmare a primăverii arabe, sute de mii de oameni au uh, încercat să se refugieze din Libia, au existat valuri de migranți, uh, zeci de mii care au asediat coastele frontierei externe a Uniunii Europene și uh, în zilele noastre asistăm la un masacru împotriva uh, poporului sirian. Deci, uh, sigur că ne întrebăm când se vor încheia aceste conflicte, cum se va termina acest război. Se pare că 230.000 uh, de sirieni uh, s-au refugiat în statele vecine, în uh, Liban, în... și există persoane care cu siguranță vor încerca să fugă și pe mare. Deci îmi imaginez că dumneavoastră Uh, sunteți pregătiți pentru a interveni și aș vrea să știu în ce manieră veți acționa vis-a-vis -vis de acești potențiali refugiați care probabil vor uh, căuta calea refugiului maritim. Care sunt uh, măsurile pe care Europa le avizajează vis-a-vis -vis de potențialii solicitanți de azil? de aici. Și aș, în legătură cu o întrebare pusă de colegii mei, dacă se va ajunge la această situație, în ce direcție voți orienta acești oameni um, în cadrul acțiunii de salvare? Pentru că um, încercând să um, facem o sinteză a misiunii dumneavoastră de salvare a vieților. Ea se bazează pe un drept fundamental. Mulțumesc, domnul Triantafilidis. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să salut prezența domnului Leitinen și ocazia de a auzi de la domnia sa despre activitatea Frontex. Și pe mine uh, m-ar interesa răspunsul la comentariul uh, domnului Busutil în legătură cu necesitatea de a schimba liniile directoare. A trebuit să se întâmple acest lucru pentru că și Comisia a fost invitată să acționeze în acest sens. Aș vrea să vă întreb în legătură cu uh, anumite acțiuni de salvare, de intervenție, când interceptați uh, o, uh, un vas pe mare pentru că eu am discutat despre aceste uh, aspecte cu uh, forțe care acționează în uh, Malta. Uh, ele operează doar în uh, acțiunile de căutare și de salvare. Dar uh, pe noi ne interesează și ce se întâmplă cu oamenii pe care dumneavoastră îi salvați. Spuneați că este vorba despre câteva mii de persoane implicate în uh, acțiunile din ultimele luni îi aduceți la bord, uh, are loc o verificare sau pur și simplu navele sunt reorientate, împinse înapoi. Iar în ce privește întrebarea doamnei Keller, au existat și cazuri de încălcare a confidențialității care uh, ar fi putut să întârzie la un moment dat intervenția dumneavoastră și operațiunile de salvare? Mulțumesc, doamna Sargentini. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, aș vrea să clarificăm anumite lucruri. Spuneați că nu există o Um, claritate în ce privește bugetul pentru Frontex pentru 2013. Da, uh, eu uh, cred că nu trebuie să ne așteptăm la reduceri, chiar dacă uh, discuțiile în întâlnirea tripartită nu s-au finalizat. De asemenea, am înțeles din spusele dumneavoastră că um, există o diferență a mandatului Frontex față de ceea ce știam eu că este, um, și anume salvarea oamenilor. Mie mi se pare că este un mandat um, excepțional. Dar eu credeam că Frontex, de fapt, păzește uh, granițele. dumneavoastră în ce privește dificultatea operațiunilor de salvare a vieților Uh, ați meditat asupra ceea ce nu a funcționat bine în sistemul de salvare. Uh, știți că au existat 1500 uh, de persoane care s-au înnecat anul trecut în apele Mediteranei iar uh, din acest punct de vedere, Consiliul Europei a uh, declanșat o investigație. Au existat vase uh, care au părăsit Libia și um, au plutit pe apele Mediteranei timp de două săptămâni. Erau elicoptere care survolau aceste ambarcațiuni, dar nimeni nu a intervenit pentru a salva oamenii până când toți cei de la bord au murit. Cred că este un lucru de care trebuie să ne rușinăm și aș vrea să uh, ne spuneți din acest punct de vedere dacă dumneavoastră aveți datoria să salvați oameni și noi în același timp asistăm la înecarea unor oameni, cum uh, putem să ne împăcăm cu această situație? Președintele, mulțumesc, domnul Papa Nicolau, acum. Nu știu dacă voi fi ultimul care va interveni, dar cred că oricum este uh, mai bine pentru mine eh, că pot să pun acum întrebările după ce coordonatorii și reprezentanții grupurilor politice și-au formulat întrebările lor. În felul acesta voi putea să mă concentrați mai bine pe anumite aspecte. Mulțumesc, domnule Leitinen, pentru prezența dumneavoastră aici. Întotdeauna este binevenită o asemenea eh, punere la zi cu activitățile pe care Frontex le desfășoară și uh, constatăm că există încă Um, situații um, uh, dificile um, și guvernul grec s-a confruntat cu situații dificile în ce privește valurile de migranți și uh, acum în ce privește salvarea maritimă. Noi am avut o, o experiență foarte bună în cooperarea cu Frontex în ultimii ani dumneavoastră ați făcut eforturi considerabile, inclusiv în uh, pregătirea forțelor noastre de uh, pază de coastă. Iar acum trei aspecte. Am avut un uh, memorandum de înțelegere cu autoritățile din Turcia, care a fost încheiat în mai între Frontex și Turcia și cred că ne oferă posibilitatea ca Frontex să se implice inclusiv în paza de coastă în zona Turciei pentru o funcție mai degrabă preventivă din partea Frontex. Și totuși, deși exista acest memorandum, am încercat să avem o mai bună uh, cooperare cu autoritățile din Turcia a existat și un incident uh, cu paza de coastă în Turcia pe 26 septembrie, cu două săptămâni în urmă, la care aș dori să vă referiți, dacă se poate, uh, pentru că uh, a fost vorba despre o navă a pazei de coastă turcă care a pătruns în apele maritime din Grecia. A fost vorba și de o navă din Slovenia care uh, era din partea Frontex și o navă greacă s-a apropiat de zonă, iar nava turcă a comunicat cu celelalte cerând uh, ca noi să ne îndepărtăm. Bun, dar era de fapt în apele teritoriale ale Greciei și ca atare a existat uh, până la urmă o confruntare între cele două nave. Păi cum a funcționat aici memorandumul de înțelegere? Sunteți dumneavoastră mulțumiți de uh, cadrul pe care acest memorandum vi-l oferă? Pentru că, din punct de vedere pragmatic, nu am putut să trag aceste concluzii. În al doilea rând, ați menționat problemele bugetare. Din câte știu eu, Comisia a propus Uh, ca 4,5 milioane de euro să uh, fie uh, la dispoziția Frontex pentru acțiuni în Mediterana. Se confirmă această informație, iar această sumă este suficient de substanțială și în al treilea rând. Există situația actuală din Siria care ne preocupă pe noi toți și trebuie să fim uh, pregătiți. Cred că și Frontex uh, face acest lucru, colaborează cu autoritățile naționale din statele membre la granița externă. Uh, această sumă de 4,5 milioane este oare suficientă și pentru a ne pregăti vis-a-vis -vis de problemele care pot să apară dinspre Siria? Mulțumesc, domnul Mulder. Mulțumesc, domnule președinte. Multe lucruri dintre cele pe care le-am auzit mi s-au părut uh, interesante, însă există o problemă pe care au menționat-o mulți dintre antevorbitori. Ce se va întâmpla odată ce veți fi descoperit că există oameni care mor pe mare? A cui este responsabilitatea? Va fi a autorităților naționale? Nu știu dacă în zona mediterană există o jurisprudență europeană Însă, acesta este aspectul crucial din punctul meu de vedere. Ce putem să facem pentru a îmbunătăți acest lucru? Avem mijloacele tehnice, cooperăm între noi, știm cum stau lucrurile, însă, în mod consecvent, ce propune Frontex în această privință? Mulțumesc, doamna Ernst. Mulțumesc. Patru întrebări scurte aș dori să adresez. Ați vorbit despre o autoritate de supraveghere costală europeană, că aceasta ar trebui să fie înființată. Este foarte interesant. Um, vă gândiți că aceasta ar fi în suveranitatea Uniunii Europene? Puteți să ne furnizați mai multe informații în acest sens și care este părerea statelor membre în această privință? În al doilea rând, dotarea. Ați spus că multe nave nu sunt suficient de bine echipate cu material, cu dotare necesară pentru uh, cei salvați. Sau poate că nu există în cantitate suficientă. Puteți să dați niște cifre, ce înseamnă multe dintre nave, o mare parte, o parte și cât considerați că în calitate de Frontex a trebuit cheltuit pentru cei care sunt salvați, astfel încât și statele membre să pot recomanda, să pot recomanda implementarea unor uh, prevederi. În al treilea rând, am auzit că 1500 de oameni au murit pe mare, s-au necat. Ce se întâmplă cu decedații? Ce se întâmplă dacă cineva moare în timpul acțiunii de salvare? Cum procedați într-o asemenea situație? Și, în al patrulea rând, Frontex lucrează cu uh, biroul de sprijin și are un acord de fapt, a încheiat o convenție. Noi am dorit să vedem și să auzim ce conține acest acord. Mulțumesc! Mulțumesc! Înainte de a mă reîntoarce la domnul Leitinen, pentru ca acesta să vă răspundă, întreb comisia dacă dorește să intervină referitor la întrebările care au fost adresate. Comisia dorește cineva să intervină? Mulțumesc, domnule președinte voi încerca să răspund la acele câteva întrebări care se adresează Comisiei. Voi începe cu ultima, care se referă la Siria. În mod uh, efectiv, așa cum uh, a fost menționat de unii dintre membrii Parlamentului, a existat o procedură care a fost lansată pentru a emite 4,5 uh, milioane de euro pentru situații de urgență. Au fost uh, indicate câteva de clare uh, date în august anul acesta și, de asemenea, s-a vorbit despre cei care din Siria trec din zona maritimă, din zona teritorială în zona maritimă. De la începutul anului am avut niveluri mai scăzute, de aceea a fost necesar să intervenim cu mai multă asistență în zona respectivă. O altă întrebare referitoare la ce face Comisia și cum se pregătește pentru a aborda situația din Siria. Sigur că am lucrat cât se poate de intens pe marginea acestei uh, situații de când a fost declanșată criza și acesta este doar unul dintre aspecte. În cursul lunii august, de asemenea, la o inițiativă a Comisiei, am creat un task force uh, care se concentrează în mod special pe Siria. Acesta a reunit și uh, reprezentanți din uh, anumite agenții. Frontexul a participat, de asemenea EAS și Europol. Am dorit să vedem ce se întâmplă în zona respectivă și care sunt așteptările. De asemenea, între timp au existat și misiuni de fact-finding, uh, mai ales cu referire la situația la frontiera între frontiera între Turcia și Grecia, pentru a vedea cum evoluează lucrurile din perspectiva respectivă. Monitorizăm în continuare situația și până acum putem să spunem că autoritățile turce gestionează situația într-o oarecare măsură. Există tabere de refugiați uh, care sunt uh, organizate într-o manieră satisfăcătoare. Conflictele însă continuă, nimeni nu știe ce va urma, nu putem uh, prezice cum va evolua situația în viitorul apropiat. Așadar, toate aceste elemente sunt uh, urmărite, sunt monitorizate îndeaproape. În ceea ce privește una dintre întrebările care au fost adresate și cred că poate colega mea, care este mai specializată pe legislația maritimă, ar putea să răspundă mai bine, cred că este doamna Keller care a întrebat de ce nu schimbăm din nou mandatul pentru a include căutarea și salvarea ca o atribuție specifică a agenției. Cred că, chiar dacă ar fi posibil să facem acest lucru, și să venim cu o propunere a Comisiei în acest domeniu, cred că acest lucru nu uh, ține de competența prevăzută în tratat. Așadar, cred că ar fi o atribuție foarte dificilă. Poate că mai întâi ar trebui să beneficiem de prevederi, să există în tratat, iar Comisia ar fi mai mult decât bucuroasă să înainteze propuneri uh, posibile, însă pornind de la tratat ca bază. Însă, din punctul nostru de vedere, acesta nu este cazul în momentul acesta. Cred că am sintetizat uh, răspunsul la majoritatea întrebărilor care au fost adresate comisiei. Mulțumesc comisiei, spune domnul președinte. Domnule Leitinen, vă dau cuvântul pentru a conchide înainte de a începe reuniunea coordonatorilor în camera. Așadar, domnule Leitinen, vă rog, concluziile dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să felicit membrii comisiei pentru întrebările excelente pe care le-au adresat. Permiteți-mi să abordez în primul rând posibilitatea de a urmări uh, echipamentul propriu. Nu este prima dată, mă refer la 2013, când solicităm și aplicăm noua procedură care uh, provine din regulamentul amendat. Atunci când este vorba despre numărul minim de echipament tehnic și, al doilea rând, am dorit să uh, schimbăm regimul financiar. Poate vă amintiți că a existat această modificare pe care am dorit-o în ceea ce privește finanțarea, 100% uh, finanțare a um, echipamentului minim necesar și până la 100% restul de echipament. Nu știm care este disponibilitatea statelor membre în aceste noi circunstanțe de a își desfășura navele. Vom uh, afla acest lucru la sfârșitul acestei luni și la începutul lunii noiembrie, când uh, vom avea aceste discuții anuale bilaterale care au loc. Conform acestor experiențe și a mesajelor pe care le-am primit din partea statelor membre, uh, va trebui să reconsiderăm întrebarea referitoare la uh, cumpărarea, achiziționarea de propriu echipament. Acesta este noul mediu în care ne mișcăm în acest moment. Până acum am utilizat acest tip de servicii și echipamente în anumite operațiuni. Trebuie să menționez uh, desfășurarea uh, navelor din zona islandeză, desfășurare deschisă. Guvernul islandez a spus, vă oferim aceste nave și depinde de agenție uh, cum le va folosi. Acesta a fost un uh, soi de proiect pilot referitor la cum uh, pot fi utilizate serviciile de acest gen. De asemenea, de private care ne oferă zboruri uh, de supraveghere Uh, am început cu astfel inițiative deja de uh, câțiva ani. Așadar, din acest moment nu știm ce propuneri vom face în ceea ce privește achiziționarea echipamentelor. Beneficiem de diferite opțiuni care sunt însă pe rol uh, în funcție de rezultatul discuțiilor anuale bilaterale. Așadar, trebuie să reținem că există o posibilitate și trebuie să înțelegem care sunt consecințele bugetare. În ceea ce privește liniile directoare, suntem cât se poate de conștienți de uh, codul uh, care există în acest domeniu. Uh, trebuie să se aplice acest cod care a fost uh, abrogat până una alta și până când va exista unul care să îl înlocuiască. Asta înseamnă că nu am făcut niciun fel de modificări în managementul operațiunilor maritime. Ele se bazează în continuare pe prevederile fostului uh, cod, uh, respectiv a codului de linii directoare, uh, care fusese în vigoare până acum. Și nu am fost în contact în mod activ până acum cu Comisia pentru a discuta nevoile și posibilitățile de a amenda aceste lucruri. Trebuie să ne gândim la istoria acestor uh, linii directoare și cât de greu a fost să facem acest lucru și cât a durat procedura. De asemenea, aș vrea să-i răspund doamnei Francisca Keller referitor la analiza riscurilor. Cred că nu ar trebui să mă înțelegeți greșit în ceea ce privește probabilitatea. Eu mă uit retrospectiv la procentele din trecut. Nimeni nu poate să spună cum stau lucrurile, însă trebuie să avem o bază de la care să pornim în planificarea activităților noastre. Și mesajul esențial în ceea ce privește alte procente a fost că nu este o excepție faptul că uh, avem astfel de operațiuni de salvare pe mare. Atunci când planificăm operațiunile în domeniul maritim, se poate să ne întâlnim cu astfel de lucruri. În același timp, trebuie să facem distinția între două tipuri de operațiuni maritime. Dacă se discută între um, avocați, există o dezbatere întreagă referitor la ce înseamnă dreptul internațional, dreptul european în uh, domeniul maritim și în ceea ce privește operațiunile de salvare pe mare. Însă, noi trebuie să ne uh, concentrăm pe uh, domeniul practic. Și pentru noi, practicienii, acesta nu este punctul esențial. Nu ne interesează dacă obligațiile provin din dreptul internațional sau din dreptul european. Sarcina noastră este aceeași. Iar implicarea este aceeași. Cum am promovat activitățile noastre uh, în ceea ce privește operațiunile de salvare pe mare? În mod activ, uh, am răspuns la Uh, solicitările centrului uh, de operațiuni în privința verilor pe mare, um, am uh, încercat să răspundem la toate acțiunile la care am putut să răspundem. Poziția în sistem în continuare îmbunătățește capacitățile de care beneficiem, pentru că atunci când apar astfel de situații, este foarte important ca centrul de coordonare al operațiunilor de salvare pe mare să preia responsabilitatea. Și atunci navele și toate um, acțiunile care sunt inițiate sunt controlate de un singur centru. În felul acesta, fluxul de informații merge într-o singură direcție. Și facem tot ceea ce este posibil, astfel încât să ne asigurăm că acest proces este unul soft. Analiza riscurilor și schimbările sezoniere. Experiența noastră de-a lungul anilor, mai ales uh, în zona central-mediteraneană, că din octombrie începe sezonul de migrație. Același lucru este valabil și pentru migranții ilegali. Um, si condițiile meteorologice pot fi atât de rele uh, toamnă-iarnă, încât uh, migranții nu, se, uh, nu îndrăznesc să iasă pe mare. Cam asta am putut constata în ultimii ani unde sunt duși uh, migranții salvați. Acest lucru depinde de autoritățile competente naționale. Ele decid acest lucru. Anul trecut, în 2011, cam 60.000 de migranți salvați, controlați uh, și supravegheați de autoritățile italiene, respectiv de Centrul de Operațiuni uh, Italiene, au stabilit ca aceștia să fie duși la Lampedusa și apoi să fie uh, duși la sol. Nu știu exact care a fost procedura ulterioară. Acest lucru depășește un pic, un pic responsabilitățile uh, Consiliului de Supraveghere. Însă asta a fost înregistrat. Paza de coastă, autoritățile acestea, ei sunt niște părți uh, implicate foarte importante. Putem spune că autoritățile de uh, pază de coastă, de control costier, reprezintă, de fapt, uh, o autoritate de pază de coastă. Este așadar o situație obișnuită ca ei să performeze asemenea controle în zona de coastă. Aspectele bugetare. Cred că toată lumea este conștientă că au existat amendamente pentru 2013. Bugetul din 2013 lucrurile sunt legate de aspecte legate de Schengen, și mm, apar o serie de incertitudini uh, cu care va trebui să ne confruntăm, de aceea noi nu putem să ne planificăm activitățile până când aceste probleme nu sunt soluționate. Raportul Consiliului Europei privind cazul uh, libian, um, da, am uh, învățat o lecție în ceea ce privește acest lucru și trebuie să ne amintim că situația în Libia a fost una care a apărut uh, rapid și a trebuit să urmărim uh, îndeaproape lucrurile. Uh, a trebuit să reacționăm. Migranții au fost duși la Lampedusa. Noi nu am putut să acționăm în zona în care planificaserăm ce a trebuit să ne mai retragem, iar acest episod a avut loc într-o zonă în care noi nu aveam o zonă de competență a operațiunilor Frontex. În ceea ce privește memorandumul de uh, înțelegere și episodul uh, de pe coasta turcă în 6 septembrie. Nu voi intra în detalii în ceea ce privește acest episod, dar sunt două aspecte care sunt tipice și reprezintă factori importanți în ceea ce privește operațiunile pe mare uh, a migranților. În primul rând, există obligația tuturor prezenți în zona respectivă de a oferi asistență. Acest lucru este cât se poate declar, fie că este vorba despre intervenție militară, fie că este vorba despre nave uh, comerciale sau uh, în proprietate privată. Dacă, există, dacă centrul de coordonare a operațiunilor maritime de salvare spune că trebuie să participi, o faci. Este obligatoriu. Acesta este unul dintre aspecte. Al doilea punct, care a reprezentat un punct controversat în cazul din 6 septembrie, autoritățile turce care coordonau uh, lucrurile, uh, Oh, pentru că episodul, uh, incidentul a avut loc la 15 metri de coasta turcă, um, au văzut ce se întâmplă, s-a oferit asistență, însă centrul de coordonare de parte turcă a fost cel care să decide dacă uh, este nevoie de asistența respectivă sau nu, iar ei au refuzat oferta respectivă. Deci, pe de o parte, există o obligație, dar pe de altă parte, nu este obligația de a recepționa această asistență care este oferită. Cele 4,5 milioane de euro uh, rezervă, justificarea majoră pentru existența acestora este uh, mișcarea foarte rapidă uh, a centrului de greutate dinspre zonele de um, uh, pământ înspre zonele maritime. Am făcut uh, Am, uh, am făcut tot felul de acțiuni în ultima vreme, am uh, mutat situațiile din zona de uh, pământ în zona de mare. Acum ne apropiem însă de sfârșitul anului. O mare parte a banilor afectați nouă au fost deja cheltuiți, sunt deja angajați și a fost nevoie de resurse adiționale pentru a uh, finanța aceste operațiuni de patrulare maritime. Avem o cooperare foarte bună cu Comisia în acest sens. O parte a justificării pentru aceste 4,5 milioane de euro, așa cum a spus domnul Betemun de la Comisie, este situația care a apărut în Siria. Aceste lucruri sunt interconectate. Apoi, întrebarea referitoare la paza de coastă. Am menționat funcția pazei de coastă, care este un pic diferită de ceea ce ați discutat uh, în ceea ce privește pasta de coastă europeană. Eu vorbesc despre funcția pazei de coastă la nivel european toți uh, cei implicați în sectorul maritim în acest domeniu ar trebui să coordoneze uh, sub uh, responsabilitatea națională aceste acțiuni. Deci nu încercăm să înlocuim nimic. Este vorba despre coordonarea acestor activități. Atâta tot. A fost o întrebare referitoare dacă aceste um, echipamente pe care le folosim în situațiile de salvare sunt echipate în mod corespunzător. Nu despre asta este vorba. Noi folosim nave care sunt foarte bine echipate, foarte bine dotate. Am stabilit o listă uh, de verificare pentru a ne asigura că totul este făcut uh, așa cum ar trebui și încercăm să armonizăm uh, standardele necesare atunci, dar trebuie să ținem cont de nevoile care sunt diferite în diferitele zonele de patrulare. Despre asta este vorba atunci când vorbim despre armonizare. Sper că am acoperit majoritatea întrebărilor care au fost adresate și subliniez încă o dată, vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia pe care mi-ați dat-o de a vă vorbi. Mulțumesc! Thank you, of course, for the, for the... Președintele, mulțumim pentru efortul dumneavoastră de a răspunde cu mare precizie la fiecare uh, întrebare. Dar înțeleg că atât doamna Keller cât și domnul Tiafilides ar dori să intervină din nou. Vă rog să o faceți pe scurt, pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Doamna Keller mai întâi. Apoi, domnul Trandafilides. Mulțumesc. Într-adevăr, două scurte întrebări. Ați spus că amendamentul la bugetul dumneavoastră se referă la 2013, însă noi am primit doar un amendament la bugetul Frontex pe 2012. Am înțeles eu greșit? Este un alt amendament sau pur și simplu nu mai puteți folosi banii anul acesta și amendamentul nostru devine invalid? Vă rog să clarificați la care an se referă amendamentul bugetar. Apoi, spuneați că e nevoie de mai mulți bani pentru că migrația um, de acum înainte e, se deplasează de la frontierele interne la frontierele de pe mare. Folosim acum banii pentru a închide frontierele uh, terestre uh, și acum spuneți că aveți nevoie de bani și pentru a închide frontierele pe mare. Ce se întâmplă? Domnul Tradafilides, nu cred că eu unul am primit un răspuns la întrebarea dacă se fac sau nu interceptări pe mare. Și de asemenea, dacă ne puteți uh, spune câte ceva și despre acordul de cumpărare Frontex. Domnule Mulder, doriți să interveniți? Care este responsabilitatea ultimă dacă anumite persoane sunt interceptate. Spuneți-ne exact ce se întâmplă cu ei în acest caz, domnul papa Nicolau. Mulțumesc, domnul președinte. Domnule Laitinen, cred că a fost o neînțelegere la mijloc. M-am referit la un incident de pe 26 septembrie, nu de pe 6 septembrie. Poate vă referiți la un incident care uh, a a avut loc la câteva mile de coasta turcă, unde a avut loc o operațiune de salvare. Eu nu la aceasta mă refeream, ci la patrularea Frontex, care a vizat un uh, vas sloven. Dacă puteți clarifica. Frontex? Da, foarte pe scurt. Uh, Frontex, uh, o, um, acordul uh, de lucru între acestea. Despre aceasta nu ați spus absolut nimic. Domnule Leitinen, aveți o a doua șansă pentru a răspunde și la aceste întrebări. Mulțumesc. Sper să am uh, ceva mai mult de o secundă pentru această a doua șansă. Amendamentele la buget se referă la anul 2013. Există două rezerve în curs de votare. E vorba de una de 9 milioane despre care nici măcar nu discutăm și cealaltă se referea la 75% din cheltuielile operaționale ale întregii agenții, asta special datorită noului sistem uh, de informații Schengen. Nu cred că trebuie să vă explic ce înseamnă pentru agenție dacă uh, știm sau nu știm dacă obținem doar 25% din cheltuielile operaționale sau dacă primim 100%. Mulțumesc uh, lui Ellen pentru comentariile care au permis respingerea acestor amendamente la Comisia uh, Buget. Intercepția pe mare. Ca o regulă. Nu se iau alte măsuri decât cele de căutare, salvare și escortare la un uh, loc sigur pentru îmbarcare în cazul interceptărilor. Uh, chiar dacă autoritățile uneori ne-au îndemnat să trimitem înapoi migranții, aceasta nu, fost nici, nu s-a întâmplat niciodată. În mod explicit e vorba de uh, operațiuni de salvare și în niciun caz în, așa ceva nu se poate întâmpla. Care este responsabilitatea ultimă? Am încercat să evit să las impresia că încerc să evit vreo responsabilitate. Iată de ce am spus că um, juriștii au viziunea lor, iar practicienii au viziunea lor. Responsabilitatea în mod evident, ține de autoritatea națională a statului membru competent care ia decizia finală. Același lucru se aplică și la controlele la frontieră, la fel se întâmplă și în ce privește uh, controlele de uh, vamale sau de frontieră în absolut orice tip de acțiuni în care Frontex este implicat. Noi încercăm să promovăm cele mai bune practici și o soluționare optimă a oricăror operațiuni, desigur în măsura posibilităților pe care le avem. Incidentul de pe 26 septembrie. Nu cred că vă pot oferi un raport detaliat, însă știm că a fost cazul unui Vapor, participând într-o acțiune comună Frontex, sub coordonare greacă și care s-a ciocnit cu un vas turc într-o zonă delicată în ce privește delimitarea frontierei, e tot ce pot să vă spun. În ce privește colaborarea între EASO și Frontex, am fost uh, prezent la uh, ședința Comitetului Executiv EASO, iar um, colegul uh, meu a participat la reuniunea Frontex de pe 26 septembrie și atunci am semnat acordul de colaborare între EASO și Frontex. Nu am început de la zero, întrucât până acum am cooperat de asemenea. Frontex a, asist, a asistat EASO în demararea procedurilor administrative și am conlucrat mult în ce privește analizele de risc sau măsurile de consolidare a capacităților operaționale și avem o viziune comună despre felul în care trebuie să dezvoltăm schimbul de informații, uh, stagiile de formare, ameliorarea calității analizelor preliminare a screeningului. În ce privește analizele de risc, EASO au mai multă experiență în ce privește statul de origine, în timp ce noi cunoaștem regulile, diversitatea de reguli la frontiere. Și odată ce aceste două tipuri de informații sunt puse în comun, toți partenerii au o imagine mai clară. Am menționat uh, screening-ul mm, și anume procedura care permite dirijarea migranților către o eventuală procedură de solicitare de azil, respectiv o procedură mai adaptată, caz după caz. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Înțelegem efortul dumneavoastră de a răspunde preocupărilor membrilor Comisiei Libe și cred că ne putem opri aici deocamdată. În special pentru a ne acorda timp să lămurim problema amendamentului la bugetul Frontex pe 2013. Uh, vă așteptăm cu drag și altă dată. Peste câteva minute, anunță președintele, vom începe ședința noastră um, ședința coordonatorilor. Aș ruga pe cei care nu sunt vizați de această ședință să părăsească sala. Mulțumesc!